Da. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich Dragi colegi, dragi colegi, bine ați venit la sesiunea noastră de după amiază. Am uh, senzația că votul a fost atât de stresant astăzi dimineață încât uh, foarte mulți colegi uh, se odihnesc încă. Avem uh, aici pe fosta noastră colegă Pia Locatelli cu un grup de uh, elevi din Italia. Bine ați venit în uh, Comisia pentru Mediu. Ne bucurăm că vă interesează dezbaterile noastre. Am ajuns la punctul al 12-lea, activitățile STOA care au legătură cu comisia noastră. era STOA, înseamnă Science and Technology Options Assessment. Avem aici doi reprezentanți, Salvatore Tatarella de la PP și Vittorio Prodi de la Socialiști și Democrați. Vom asculta astăzi ce face STOA, ce poate să facă STOA. Uh, și am să-i dau cuvântul colegului nostru, domnului Tatarela pentru a face introducerea. Grazie, Presidente. La ringrazio soprattutto per... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru faptul că ați organizat această primă posibilitate acordată nouă membrilor STOA pentru a explica care sunt activitățile STOA. Mi s-a spus că acest lucru nu a mai fost organizat în trecut și că nicio altă comisie n-a avut uh, această inițiativă. Eu sunt de părere că o colaborare între STOA și comisiile parlamentare trebuie să existe și trebuie chiar să fie intensificată. Activitatea STOA nu se poate desfășura în mod corect fără o coordonare, fără o legătură cu munca depusă în comisii. Noi la STOA avem o serie întreagă de solicitări, de proiecte, de activități și mi se pare nedrept ca STOA să fie în măsură să ia anumite decizii fără să aibă contact cu comisiile de resort. Vă mulțumesc, e pentru prima dată când o comisie parlamentară ne dă astfel posibilitatea să ne exprimăm. Proiectele nu sunt alese la întâmplare. Există o structură internă care se ocupă de evaluarea acestora și pentru prima dată într-o ședință recentă, pe 20 mai, aceste proiecte au fost supuse la vot. Și am ales proiecte pe care le vom desfășura pe viitor. Vă pot furniza o listă a acestor proiecte, iar domnul Prodio va putea completa. Prima veste bună este următoarea. Proiectul care a primit cele mai multe voturi, uh, STOA, este un proiect propus de Comisia Envi. E vorba de gestiunea durabilă a apelor. Acest proiect a întrunit consensul cel mai uh, mare. Un alt proiect important este cel prezentat de domnul Rubic cu privire la schimbările climatice și efectele pe care acestea le pot avea asupra agriculturii care este responsabilă de 10% din totalul de emisii de CO2. Un al treilea proiect are drept scop să pună accentul pe importanța astronomiei. E vorba de un atelier, de un proiect pe care eu l-am prezentat și care a întrunit suficiente voturi și se bucură și de sprijinul doamnei Riera Madurel. În acest proiect dorim să subliniem importanța astronomiei și contribuția întreprinderilor europene în ceea ce privește misiunile științifice trimite, trimise în spațiu, care sunt noile materiale, noile uh, tratamente pe care le putem crea, uh, impactul pe, pe care astfel de misiuni științifice le-ar putea avea asupra transportului, agriculturii și așa mai departe. Mai avem și un alt proiect care nu se referă doar la comisia noastră, ci și la Comisia de Transporturi, ITRE. E vorba de autovehiculele electrice și modul în care acestea se integrează în sistemul energetic actual. E vorba de mașini personale electrice, de ansamblul filierei de autovehicole și, de asemenea, modul în care putem menține locuri de muncă în acest sector. Și mai există și un alt proiect pe care eu îl pilotez și care mi se pare foarte interesant, și anume Vrem să existe o legătură mai strânsă, mai directă între parlamentari și oameni de știință, în așa fel încât deciziile luate de politicieni să fie bazate pe argumente științifice, să existe această legătură și să existe această înțelegere reciprocă între cele două comunități. Acum, în ceea ce privește rețele inteligente pentru energie, da, e un proiect ambițios, care ne-ar putea permite să controlăm mai bine sursele de energie regenerabile și să creștem astfel posibilitatea de a oferi servicii auxiliare pentru cei care operează rețele electrice. În așa fel încât să existe un control inteligent al rețelei și să existe o flexibilitate a resurselor. Mă voi opri aici și am să-i dau acum cuvântul colegului Prodi. Vă mulțumim, domnule Tatarela, foarte interesant. Și acum, domnul Prodi. Um. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, sunt de acord cu cele spuse de colegul Tatarela. Cred că este foarte important ca noi să avem un raport, un raport către Comisia ENVI asupra activităților desfășurate de STOA. În limba greacă, STOA înseamnă coloană. Se pare că nu ne-am hotărât dacă e vorba de o coloană sau de un stâlp sau de o galerie. Uh, something that you, you uh, in a mine. Ceva pe care îl construiești într-o mină, în așa fel încât să ai acces la acea mină. Oricum, nu are importanță. Da. E bine, mi-aduc aminte de pe vremea când învățam limba greacă la liceu, parcă așa mi-aminteam eu că stoa înseamnă coloană. Era vorba de un, un element sau o parte integrantă dintr-o construcție care susține, ceva care susține. În fine, poate am putea să cădem de acord asupra unui alt cuvânt pentru a traduce stoa, din limba greacă, însă nu are importanță. Ideea este următoarea. Ne aflăm într-o societate care evoluează rapid, se schimbă rapid. O societate în care avem diferite opțiuni la îndemână, opțiuni noi, în urma noilor tehnologii care au apărut pe piață. Asta ce înseamnă? Înseamnă că e, există o evoluție a conceptelor, a ideilor, de asemenea. Spre exemplu, cu toții cunoaștem, spre exemplu, principiul de precauție. trebuie să vedem până unde putem invoca, utiliza acest principiu de precauție și de unde trebuie să plecăm pentru a găsi noi posibilități, noi soluții. Principiul de precauție este în felul următor. În momentul în care nu avem în mod definitiv cunoștințe suficiente asupra unui subiect, asupra unui domeniu, uh, trebuie să încercăm să nu întreprindem acțiuni, să luăm măsuri care ar putea avea consecințe nedorite. Bineînțeles, recunosc faptul că în anumite domenii cunoștințele pe care le avem la dispoziție sunt destul de restrânse, limitate. Însă, va trebui să aprofundăm cercetarea în așa fel încât să obținem mai multe cunoștințe, în așa fel încât să trecem de la aplicarea simplă a unui principiu de precauție la o adevărată evaluare a riscurilor. E vorba de o evaluare cantitativă, un lucru pe care l-am evocat deja de mai multe ori, înainte de a lua o decizie. STOA încearcă întotdeauna să susțină, să sprijine Parlamentul în ceea ce privește alegerea unei metodologii de lucru în anumite subiecte concrete, subiecte politice, științifice, economice și așa mai departe. Și astfel încercăm să fim la dispoziția întregului Parlament tocmai pentru a răspunde la întrebări specifice. Domnul Tatarela va prezenta anumite proiecte, proiecte care au fost reținute uh, pentru viitoarele activități STOA. Și e vorba de proiecte care se referă la subiecte deosebit de importante. Domeniul energetic, spre exemplu, agricultura, un alt exemplu. Și aș adăuga chiar și un alt domeniu, un alt aspect, și anume faptul că resursele naturale sunt limitate. De aici decurge și nevoia de a înțelege ce înseamnă exact această limitare. Faptul că aceste resurse nu sunt inepuizabile. Deci, noi ne aflăm filozofii vorbind într-o societate fără limite, pentru că de mulți ani de zile, ființa umană, specia umană, de-a lungul timpului, uh, a avut o organizare, aș spune eu, tribală, primitivă. Însă acum iată că ne aflăm într-o configurație total diferită, într-o societate total diferită. Și vedem că această dublă limitare devine în sine o problemă. Deci mai întâi trebuie să înțelegem acest lucru și abia apoi trebuie să încercăm să însoțim toate progresele tehnice, tehnologice, Să însoțim, deci, aceste progrese cu un anumit grad de certitudine, și anume că vom avea la dispoziție suficiente resurse tocmai pentru a nu ajunge în situația în care nu am mai avea absolut deloc resurse. Spre exemplu, dacă e să luăm exemplul unui telefon portabil, într-un telefon portabil există 30 de elemente. O treime din uh, acest, uh, o treime din elementele utilizate pentru a face acest telefon portabil sunt uh, elemente rare, greu de găsit. Eu, în ceea ce mă privește, aș dori ca uh, să se poată organiza o discuție referitoare la deșeurile electrice și electronice. Pentru că nu m-aș referi doar la deșeuri în sine, ci m-aș referi și la problema aceasta de disponibilitate a resurselor, a materiilor prime. De aceea, trebuie să ținem întotdeauna uh, la un principiu, la un concept și anume știința încearcă să găsească răspunsuri. Spre exemplu, în domeniul nanotehnologiilor, ne dorim să propunem anumite alternative față de anumite materii prime care uh, deocamdată se pare că sunt fie rare, fie, fie de neînlocuit. Și vrem ca aceste materiale simple, obișnuite, să poată să le înlocuiască și să fie utilizate în mod înțelept. toate structurile, spre exemplu, din uh, carbon, care nanotuburile sau tot ceea ce intră în, aceste nanotehnologii, ar, trebuie să răspundă la anumite exigențe tehnice extrem de sofisticate. În plus de aceasta, nu trebuie să uităm nici aspectele legate de toxicitate. pentru că nanotehnologiile ar putea avea o anumită influență în acest domeniu. În ceea ce privește nanoparticulele, uh, aceste nanoparticule pot prezenta un grad diferit de toxicologie față de particulele uh, particolele pe care le cunoaștem în momentul de față și pe care le utilizăm. Deci, acestea ar putea migra în interiorul celulelor. Iată deci probleme pe care, subiecte pe care le studiem direct sau indirect în cadrul STOA, fără a uita bioingineria și biotehnologia. Apoi, un ultim aspect pe care vreau să le evoc, și anume bioetica care este, într-un fel sau altul, legată de modul în care sunt utilizate biotehnologiile și modul în care sunt utilizate ultimele descoperiri științifice din domeniul ingineriei biologice. De aceea sunt de părere că ședința noastră poate fi una foarte importantă pentru că uh, membrii Comisiei ENVI vor înțelege faptul că vor avea întotdeauna un sprijin, un aliat în cadrul STOA, un sprijin și o susținere pentru a putea lua decizii în cunoștință de cauză cu toate informațiile necesare la dispoziție. Uh, Vă mulțumim, domnule Prodi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 care sunt activitățile STOA. Da, într-adevăr, cred că este un organism foarte important și ne punem întrebarea dacă îl utilizăm, dacă îl exploatăm suficient și la timp înainte să luăm decizii și să votăm. Pentru că e important să ai uh, niște cunoștințe detaliate despre domeniile în care iei hotărâri, câteodată în domeniul chimiei sau biologiei. Sigur că nu toată lumea uh, cunoaște toate detaliile tehnice dacă nu are pregătire în domeniu. De aceea avem acest organism, STOA, toate parlamentele au un astfel de uh, organism, probabil în Congresul American e cel mai mare, uh, Eh, există acolo un serviciu științific eh, important și ne bucurăm că avem și noi un astfel de serviciu. De aceea le mulțumesc colegilor care, pe lângă activitatea lor în comisii, și-au asumat și activitatea în STOA. Vreau să întreb eh, dacă resursele ajung pentru STOA. Sigur că răspunsul probabil ar fi nu, atunci când întreb pe majoritatea colegilor, dar uh, cu toții lucrăm în niște constrângeri bugetare și de timp. Mă întreb dacă e bine să facem studiile noi sau mai degrabă să le externalizăm, să le delegăm către organisme exterioare salut faptul că, în sfârșit, facem evaluări ale riscului. Pentru că acesta a fost un punct important pentru noi. Și eu uh, cred că ar fi foarte bine să discutăm și despre risc. Ce înțelegem noi prin risc? În politică, riscul înseamnă altceva decât uh, în uh, comunitatea științifică. Domnul Prodi a spus foarte clar că trebuie să aplicăm principiul precauției, așadar dacă nu suntem foarte siguri dacă ceva este bine sau bun sau rău, să ne hotărâm mai bine să nu permitem lucrul respectiv, produsul respectiv. Iar dacă comunitatea științifică uh, confirmă uh, că totul este în regulă, atunci produsul respectiv poate să fie uh, produs în industrie și apoi pus pe piață. Cred că ar fi important de uh, organizat uh, o, o dezbatere în care să discutăm puțin aceste aspecte. Domnul uh, a numit două sau trei teme, consecințele schimbărilor climatice asupra agriculturii sau, invers, contribuția agriculturii la schimbările climatice, nu pentru că sunt două uh, fețe ale aceleiași medalii. E o, un subiect foarte important și iminent. În ceea ce privește gospodărirea apelor, uh, Comisia are, va prezenta o strategie în domeniul apei și e foarte bine ca în momentul respectiv, când o primim, să avem deja niște date. Din partea comisiei, există aici persoane competente, doamna Orore Maie, dacă dorește, poate să ia poziție, nu trebuie, dar poate să o facă, cu privire la activitățile STOA prezentate. Sau altcineva din partea comisiei, dar nu trebuie neapărat, dacă nu doriți. Așadar, îi întreb acum pe colegi dacă doresc să intervină. Corin Lopaj. Merci, merci, monsieur le président. Je suis désolé, j'ai presque plus de voix. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău aproape că nu mai am voce. E un subiect absolut major, deosebit de important. Nu ne putem desfășura munca noastră de parlamentar european pentru a defini anumite politici publice, pentru a evalua rezultatele acestor politici publice, dacă nu dispunem de un soclu, de o bază de date științifice uh, suficientă. Deci e o muncă imposibilă. Deci tot ceea ce putem face noi pentru a întări condițiile în care aceste informații sunt, uh, sunt uh, cercetate, sunt uh, analizate, ne sunt ulterior comunicate. Bine, toate aceste lucruri trebuie să fie sprijinite. Apoi aș reveni asupra spuselor domnului Prodi, din ceea ce urește principiul de precauție. Eu sunt foarte surprinsă să văd cât de sub semnul întrebării este pus astăzi acest principiu de precauție. Pus sub semnul întrebării pentru că unii ar vrea ca acesta să nu devină decât un principiu de gestiune a riscurilor și nu să fie un principiu de evaluare a riscurilor. Pentru că trebuie să fie, de fapt, și una și alta în același timp. Iar în acest sens nu mă pot referi decât la raportul făcut acum 10 ani de zile de Agenția Europeană pentru Mediu, care evoca acest principiu de precauție și explica foarte bine toate aceste aspecte. Însă, dincolo de aceste cazuri concrete, punerea sub semnul întrebării a acestui principiu de precauție decurge din ceea ce aș, spun, aș numi eu uh, o greșeală și anume că e mult prea detașat de cercetarea științifică. Principiul de precauție devine, cel puțin asta e părerea mea și e o dezbatere pe care va trebui să o avem, devine un principiu care ne permite, așa cum spunea și domnul Pro, Prodi, în momentul în care ne aflăm în prezența unor riscuri nedovedite încă uh, să acționăm. Și există o confuzie între principiul de prevenire și principiul de precauție. Precauție e riscuri nedovedite și anume avem obligația de a aprofunda cercetarea, de a adresa întrebările cele mai pertinente. Principiul de precauție este un motor în domeniul cercetării, este un accelerator în acest domeniu. De aceea avem nevoie de toate organismele științifice care sunt capabile să se mobilizeze în această direcție. Și dezbaterea este de multe ori astăzi referitoare la posibilitatea tocmai de a pune aceste întrebări, pentru că există o primă dificultate și anume să acceptăm că cercetarea poate fi lansată asupra unor domenii, subiecte și că ar putea duce la concluzii negative. Spre exemplu, impactul sanitar pe care l-ar avea organismele modificate genetic. Studii care în acest domeniu nu se fac. Iată, domnule președinte, un subiect, un subiect central, deosebit de important pentru munca comisiei noastre ENVI. Vă mulțumesc, domnule Paș, și vă doresc însănătoșire grabnică, pentru că aveți nevoie de voce la conferința din această seară de la Paris. Înțeleg că nu mai dorește altcineva să intervină. Poate că ați putea, cei doi colegi ar putea să răspundă la întrebările care au fost uh, adresate. Cine dorește să înceapă? Domnul Prodi. Innanzitutto per quanto riguarda uh... Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește cercetările sau cercetarea științifică în general. Cercetarea științifică, activitățile de cercetare științifică se derulează în mod externalizat, pentru că în anumite uh, domenii nu avem uh, cunoștințele științifice necesare, însă încercăm întotdeauna să găsim specialiștii cei mai performanți în domeniul respectiv, atât în Europa cât și în întreaga lume și încercăm să constituim echipe de specialiști de înalt nivel care să ne susțină în munca noastră. Bineînțeles, există personal de la noi care Uh, sprijină și uh, consiliază anumite comisii. Uh, dacă ne uităm de aproape la publicațiile STOA, la documentele publicate, găsiți întotdeauna sugestii, îndrumări și avize foarte complexe, detaliate, O decizie trebuie să se întemeieze pe documente complete, complexe. care să fie convingătoare care să poată convinge și dacă reușim să convingem, atunci reușim să, să, să avansăm mai repede, să înregistrăm mai multe progrese. Eu cred că întotdeauna trebuie să încercăm să avem de partea noastră consultanții cei mai competenți, pentru că aceștia reprezintă o plus valoare în modul în care argumentăm pozițiile noastre. Aceasta este preocuparea tuturor uh, colegilor din STOA. Dorim ca în textele noastre, în documentele noastre, să fie incluse cele mai bune cunoștințe, cele mai bune date, o cantitate cât mai mare de date, mai ales atunci când e vorba de evaluarea riscurilor. Pentru că acest lucru ne va permite să avem comparații foarte precise între un caz și dintr-un domeniu sau altul. Ne va permite să avem o posibilitate de alegere mult mai puternică, mult mai selectivă. Nu știu dacă unii dintre colaboratorii noștri prezenți în sală ar dori să intervină. Presidente, sì, si, um, ehm, aggiungo... Domnul Tatarella, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adaug câteva cuvinte față de cele spuse de colegul nostru, Prodi. Bugetul anul acesta a fost de 650.000 de euro, un pic mai mult decât în anii precedenți. Și e adevărat că e un buget insuficient și nu spun asta pentru că e o, o frază consacrată, uh, dar e un buget insuficient atât din punct de vedere al STOA, cât și pentru, din punct de vedere al Parlamentului. Știm foarte bine că întotdeauna fondurile pentru cercetare sunt insuficiente și acestea ar trebui să fie sporite. Dacă acordăm STOA importanța care îi revine și resursele care ar trebui să le aibă la dispoziție, atunci este clar că vom reuși să aplicăm toate principiile pe care le uh, Uh, încercăm să le promovăm. Apoi, în ceea ce privește munca depusă de STOA, este evident că noi colaborăm cu centre de cercetare externe, colaborăm cu universități, însă întotdeauna există un funcționar din partea Comisiei și un parlamentar care, în limita cunoștințelor lor, încearcă să urmărească îndeaproape aceste lucrări și încearcă să aibă un control politic asupra cercetărilor care sunt efectuate, iar rezultatele ulterior sunt publicate pe site-ul nostru internet. Și în acest sens aș dori să amintesc faptul că uh, site-ul internet al STOA, și de aici e vorba și de o dezbatere despre investiții, ar trebui ca acesta să fie accesibil nu numai din interiorul Parlamentului, ci să fie accesibil și către o comunitate mai extinsă, mai largă. Iar pentru asta ar trebui ca el să fie mai lizibil, mai uh, vizibil, mai captivant și ar trebui ca toată comunitatea științifică să aibă posibilitatea să-l consulte. Ar trebui să fie la dispoziția ansamblului comunității științifice. Mulțumim celor doi reprezentanți ai noștri în STOA. Portalul de internet este, sigur, fundamental în aceste vremuri ale viitorului. Și sper că acest portal este într-adevăr accesibil pentru publicul larg, nu doar pentru cercetători. Dacă nu este așa, atunci ar trebui să notăm acest lucru în procesul verbal al acestei uh, reuniuni și, încă o dată, fac propunerea de a organiza împreună cu dumneavoastră un atelier despre evaluarea riscurilor, uh, după cum a spus și doamna Lepaj, domnul Prodi, să reușim uh, să discutăm despre aceste lucruri două ore. Ce înseamnă riscul? Care este conceptul de risc? Care este filozofia riscului cu care lucrăm? Vă mulțumesc pentru acest uh, raport, pentru discuție, vă doresc mult succes și trecem la punctul 13 pe ordinea de zi, raportul cu privire la punerea în aplicare a legislației Uniunii Europene privind conservarea biodiversității, strategia de biodiversitate și perspectiva pentru viitor. Raportoarea este doamna Delange, care a lucrat mult timp la acest raport pe care îl avem în față acum și îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Inderdaad, ik heb uh, even de tijd genomen om aan dit uh, rapport uh, te werken. Ik heb daarbij heel vaak aan mijn vader moeten denken. Vă mulțumesc foarte mult pentru că am primit mai mult timp pentru acest raport. Eu m-am gândit adesea la tatăl meu, care nu a fost un mare biolog, ci a, era profesor de germană și a spus în, în dificultate se vede măestria. El uh, a spus probabil și poate ce poți face astăzi, nu lăsa pe mâine. Da, probabil că și asta. Dar uh, totuși, ce vrea el să spună era un alt lucru, și anume că aici, în comisie, trebuie să fim niște maestri ai constrângerilor. Uh, pentru că acest raport a fost inițial de două ori mai lung și apoi a venit farfeca de la secretariat care a tăiat din el. Deci constrângere în ceea ce privește lungimea raportului care au trebuit respectate și atunci a trebuit să eliminăm jumate din acest raport și am rămas doar cu punctele principale. Eh, niveau. Eh, er is een internationale paragraaf, want daar kan je natuurlijk. Este vorba în primul rând despre nivelul comunitar și am vrut să avem și un, uh, un uh, paragraf despre uh, cooperarea internațională. Pentru că ne gândim, de exemplu, la conferința de la Angoia, uh, unde am dorit și o cooperare la nivel internațional. În primul rând, suntem dezamăgiți de eșecul Natura 2000. În al doilea rând, uh, rapiditatea cu care uh, merge înainte pierderea biodiversității este îngrijorătoare. Cum, cum vor merge lucrurile pe viitor? Trebuie să uh, reducem această pierdere, trebuie să o oprim și avem nevoie, dacă se poate, de un fel de însănătoșire pentru natură. Trebuie să oprim pierderile și apoi să refacem natura. Avem nevoie de, de ajutor, trebuie să facem, să luăm niște măsuri de uh, remediere și avem nevoie de asta, pentru asta, de o analiză de impact. Și Tocmai de aceea, la nivel internațional, Uniunea Europeană trebuie să rămână și în continuare foarte activă pe scena internațională. Ceea ce înseamnă ceea ce reprezintă opțiunea numărul 4 din comunicarea Comisiei Europene. Și dacă vorbim despre punctele cele mai importante, nu trebuie să uităm că și la nivel național trebuie luate măsuri. Ca, de exemplu, pentru Natura 2000 în țara mea există în momentul de față o dezbatere foarte puternică cu privire la Natura 2000 și sunt multe decizii negative și n-am avut loc să trec în raport toate aceste lucruri, pentru că e vorba de 27 de state membre. Dar am încercat să menționez totuși măcar diferențele între cele 27 de state membre, pentru că acest lucru intră în datoria noastră ca și Parlament. De asemenea, trebuie să vedem care sunt obiceiurile noastre, tradițiile fiecărui, uh, fiecărui stat membru și să vedem ce se ascunde în spatele lor, ce este negativ. Este foarte dificil ca politician să tratezi chestiuni juridice uh, legate de Natura 2000, pentru că există niște decizii uh, la nivel european și la nivel național. De exemplu, este vorba de interpretarea juridică a conceptului Natura 2000 și aici vedem diferențe în interpretare. Eu am citit sentințe judecătorești în care se spune că nu există, nu ar exista niciun fel de dovezi uh, ale unor efecte evident negative asupra acestor situri. Am citit uh, sentințe judecătorești în care se cereau dovezi pentru absența unor uh, consecințe semnificative. Uh, este vorba de niște uh, principii juridice aici, de exemplu principiul aducerii dovezilor. Și de aceea e foarte important să luăm în considerare uh, și aspectele juridice ale punerii în aplicare ale legislației. Și aici există diferențe semnificative între statele membre. Ca și cetățean european am fost frapată să văd că în zonele de frontieră, în zonele Natura 2000, nu prea există cooperare transfrontalieră. De exemplu, într-un, uh, într-o regiune din uh, Olanda, Belgia și Germania este o zonă, ar trebui să fie teoretic o zonă protejată Natura 2000, dar uh, managerii din cele trei țări nu au discutat niciodată unii cu alții despre această zonă comună. În mod teoretic s-a uh, solicitat acest lucru de mai multe ori, dar în practică nu s-au trecut frontierele. Și există și o serie întreagă de alte teme importante, provocările în ceea ce privește biodiversitatea și integrarea uh, acestora în alte domenii de politică. De asemenea, finanțarea este importantă. Va fi o discuție foarte dificilă, cea a finanțării. Avem acum perspectiva financiară după 2013 și vom discuta și acest punct. Um, la, în cadrul programului Life Plus s-au crescut fondurile, dar este singurul proiect pentru care se cresc fondurile și dacă ne uităm la procentul din uh, bugetul general, uh, e ridicol. Avem nevoie de mai mulți bani, avem nevoie de finanțare și din alte capitole, agricultură și așa mai departe, pentru menținerea biodiversității. Trebuie să, să împuști doi iepuri dintr-o dată. Dar nu e foarte frumos să spui așa, dat fiindcă noi vorbim aici despre protejarea naturii. Dar acesta este sensul. Avem nevoie de mai multe cunoștințe, avem nevoie de date fiabile, pentru că în momentul de față nu avem uh, suficiente date. Aici trebuie făcute îmbunătățiri și, de asemenea, aspectele internaționale despre care v-am spus. Eu cred că la conferința de la Nagoya vom avea o dezbatere astfel încât să nu ne mulțumim doar cu uh, niște discursuri ale ministrilor de mediu, ci din potriva să fie implicați toți actorii din domeniu. Și în final am trecut și un aspect mai oarecum pozitiv și anume serviciile uh, ecologice și contribuția pe care pot să o aducă la crearea locurilor de muncă. Există aici un potențial de creare a locurilor de muncă locale care nu pot fi uh, delocalizate. Acest lucru este e bun și e foarte important să ne dăm seama că nu trebuie să privim lucrurile doar din punct de vedere etic, ci și din punct de vedere economic. Este rentabil din punct de vedere economic să investești în biodiversitate, dar în primul rând trebuie să avansezi banii pentru a opri uh, degradarea biodiversității și pentru reparațiile, ca să le spun așa, care trebuie făcute. E vorba de niște bani care trebuie plătiți acum, dar beneficiile vor fi vizibile pe termen lung. Uh, și de aceea cred că e important să oferim compensații pentru serviciile ecosistemelor. Acestea ar fi elementele pe care le-am considerat mai importante și pe care le-am păstrat în acest raport sub constrângerea spațiului. Eu sunt sigură că toți colegii bat din picioare sub masă deja să intervină și să-și aducă contribuția, iar eu doresc să reușesc împreună cu ei să fac acest raport uh, cât mai bun. Îți mulțumim, Esther de Lange, felicitări pentru această muncă pe care ai depus-o și pentru raport. Într-adevăr, a fost dificil cu um, constrângerile privind numărul de pagini, dar în orice caz, citind raportul, am văzut că este unul de substanță. Ai amintit multe aspecte importante și cred că este o bază excelentă pentru dezbaterea pe care o vom purta. Am aici mai multe solicitări de intervenție. Dau cuvântul lui Karin Kallenbach. Mulțumesc! Pot să mă alătur lui, mă alătur lui Leinen atunci când uh, a, o felicită și o îi mulțumește doamnei de Lange, pentru că este un domeniu dificil și a reușit să uh, facă, a reușit să introducă foarte multe elemente în uh, acest uh, raport, care a trebuit să fie totuși destul de scurt. cred că sunt multe elemente la care trebuie să facem eforturi să se ia măsuri acum, să nu se mai întârzie. Din păcate, am văzut că obiectivele uh, fixate pentru anul 2010 nu au fost îndeplinite, ceea ce înseamnă că e momentul acum să se acționeze. Un punct important, cred că, este uh, integrarea în alte domenii de politică, biodiversitatea și protejarea speciilor trebuie să fie văzută ca uh, o chestiune transversală. Pentru că uh, am văzut până acum că toate chestiunile legate de uh, protecția speciilor, de protecția mediului, uh, toate aceste aspecte nu au apărut deloc în alte domenii de politică până acum. Eu cred că ar fi foarte bine dacă și uh, transportul, infrastructura și industria ar fi incluse aici, pentru că acestea sunt domenii în care uh, trebuie să um, vedem foarte clar o componenta de mediu. De foarte multe ori, speciile pe cale de dispariție um, uh, rămân închise în anumite uh, zone și pentru ca să poată să trăiască au nevoie de mai mult spațiu, trebuie să se miște. Uh, în ceea ce privește dorință de modificare, cred că la punctul 7 ar trebui să nu fim de, să nu ne mulțumim cu uh, obiectivele fixate, ci cred că ar trebui să mergem puțin mai departe și să cerem nu doar stoparea pierderii biodiversității, ci din potrivă să milităm și pentru uh, repararea ecosistemelor, pentru restabilirea acestora. Cred că, dat, dată fiind uh, presiunea timpului, uh, dat fiind, dată fiind uh, rata rapidă de dispariție a tuturor speciilor, nu cred că putem să ne permitem să stăm, așteptăm prea mult timp. Deci cred că evaluarea de impact ar trebui să fie solicitată numai pentru domeniile în care nu avem, chiar nu avem date deloc. Pentru că chiar dacă nu avem date uh, foarte actuale, cred că e mai important să ne bazăm pe cele pe care le avem pentru a ajunge cât mai repede uh, la uh, faza de aplicare a legislației. La punctul 15 spuneți uh, Uh, salută în principiu gradul inevitabil de flexibilitate a legislației. Eu aici mă tem că această flexibilitate uh, este utilizată pentru a reduce obiectivele și cred că nu ar trebui să salutăm gradul de flexibilitate, ci pur și simplu să luăm la notă că în anumite dom- să luăm la cunoștință că în anumite domenii e nevoie de un grad de flexibilitate. Nu este dezirabil, dar în realitate nu putem întotdeauna să ocolim această flexibilitate. O altă solicitare în ceea ce privește potențialul de creare de locuri de muncă. Um, economia, industria de foarte multe ori se tem de măsurile legate de mediu și nu ar trebui să le vedem, uh, să vedem aceste temeri ca niște uh, constrângeri ale activității noastre, ci din potrivă ca pe o oportunitate de a intra în dialog cu actorii din economie și industrie și a le explica că, de fapt, uh, protecția biodiversității și a naturii poate să aibă un potențial de creare de locuri de muncă în regiunile respective. După cum s-a spus, e vorba de locuri de muncă care nu pot fi exportate în alte părți ale lumii, ci care rămân acolo și care sunt foarte importante în sensul politicii regionale și politicii de coeziune. Sunt un factor important. În ceea ce privește finanțarea, pentru mine ar fi important dacă spunem că dorim să includem uh, protecția biodiversității și a speciilor și în alte domenii de politică, și ar trebui să scriem că este important ca aceste elemente de politică de mediu care sunt integrate în celelalte politici să fie numite, să fie clar identificabile ca uh, priorități de mediu. Pentru că și în statele membre să fie foarte clar, um, foarte clar care sunt măsurile care um, sunt menite pentru uh, protecția mediului și am senzația că lipsește ceva aici. Eu vin din Austria și aș fi vrut foarte mult să văd aici și uh, organismele modificate genetic incluse în acest raport. Și încă ceva, um, cred că ar trebui să fim atenți în această dezbatere cu privire la schimbările climatice, să uh, facem o distinție foarte clară între protecția climatică și protecția speciilor. Pentru că schimbările climatice pun în pericol uh, diversele specii și biodiversitatea și trebuie să vedem foarte clar care este diferența între cele două concepte. Vom uh, depune o serie de amendamente, dar în principiu vreau să mulțumesc colegei pentru uh, munca foarte bună și cred că acest raport trebuie modificat și completat doar câte puțin. Mulțumesc, Karin Kadenbach. Acum am să dau drumul la cronometru ca să vadă fiecare cât timp poate să vorbească. Jan Gerbrandi acum. Uh, dank u wel, voorzitter. Um, laat ik beginnen met uh, de rapporteur bedanken voor het uh, rapport wat voor ons ligt. Um... Mulțumesc. Vreau să-i mulțumesc în primul rând eh, raportoarei. Punctele cele mai importante sunt într-adevăr prezente în raport. Acesta este un punct de plecare foarte bun pentru dezbatere. A durat ceva vreme până când a fost elaborat, e păcat, dar așa se întâmplă. Acest lucru însă nu înseamnă că eu sar în sus de bucurie, pentru că și eu cred că unele lucruri lipsesc din acest raport. Acesta trebuie completat. Dar raportarea a spus foarte clar că nu a avut o marjă de manevră prea mare, dar poate că mai este suficient loc pentru a introduce și lucrurile pe care le consider eu a fi importante. Cel mai important dintre acestea este că nu se, se transmite uh, sentimentul acesta de urgență. Uh, să săptămâna trecută, acum două săptămâni, am auzit uh, foarte clar uh, și în discuțiile aici și în mass media uh, cu privire la programele din Canada de exploatare a petrolului din nisipuri, de asemenea problema cu British Petroleum, vedem foarte clar că situația este gravă și avem nevoie de acest sentiment al, al, al uh, uh, urgențe care trebuie să se transmită prin raport. Mă gândesc la Bill Clinton, care a spus într-o discuție cu domnul Bush, a spus economia este proastă. Pentru că atunci când spunem uh, biodiversitate, ne gândim la astfel de discuții. Dar eu cred că refacerea biodiversității ar trebui să fie posibilă tocmai prin faptul că acest element este uh, văzut ca parte a economiei globale. Și acum, toate aceste teme, Natura 2000, directiva uh, păsări, privind păsările, directiva habitate, toate sunt menționate destul de în detaliu. Dar eu cred că, de asemenea, ar trebui să spunem cât de mult succes a avut proiectul Natura 2000 pentru protecția uh, naturii, pentru că rezultatele au fost extraordinare. V-aș invita la o expoziție de fotografii care va avea loc săptămâna viitoare în Parlament pe tema frumuseți naturale sălbatice, aici în Parlament, de săptămâna viitoare. Sigur că e foarte importantă și flexibilitatea în proiectul Natura 2000. Comisia a spus de mai multe ori că, într-adevăr, um, există această posibilitate de adaptare, dar sunt multe state membre care nu o utilizează, ceea ce nu e uh, o vină a proiectului Natura 2000, ci din potrivă a implementării la nivel național. Și am o întrebare la punctul 18. Raportoarea solicită Comisiei să se concentreze mai mult în cadrul strategiei sale viitoare asupra capacității de rezistență a ecosistemelor, ceea ce înseamnă că presiunea va fi și mai puternică. Nu, noi avem nevoie de o presiune redusă pentru ca ecosistemele să reușească să se refacă de la sine. Dar poate că raportarea poate să-mi răspundă ceva la acest punct. Și acum integrarea în celelalte domenii de politică. Acesta cred că este cheia succesului. Da, văd, văd, domnule președinte, că sunteți cu degetul uh, pe buton aproape. Cheia succesului, mai ales în politica agricolă, în politica de pescuit. Și acest lucru nu este subliniat suficient de clar în raport. Agenția Europeană de Mediu a publicat un studiu cu privire la consecințele agriculturii pentru biodiversitate. Agricultura este mm, principalul vinovat. Trebuie să realizăm acest lucru. Politica de pescuit este una dintre marile puncte slabe în Europa. Uh, aceste capturi uh, în exces. De la punctul 22, cred că ar trebui să fie uh, o exprimare mai fermă. De asemenea, trebuie să fim mult mai critici în ceea ce privește ajutoarele, multe ajutoare, subvenții în Europa au uh, consecințe negative asupra biodiversității și aceste tipuri de subvenții ar trebui să fie eliminate. Avem nevoie de o reformă mai substanțială a politicii agricole comune și în acest sens, pentru că fondurile pe care le avem pentru agricultură vor scădea în mod absolut, se vor exista mai puțin bani pentru agricultură ceea ce nu înseamnă că acești bani nu pot fi utilizați pentru o mai bună politică pentru diversitate, biodiversitate. Așadar, menținere și refacere. Este adesea vorba despre aceleași regiuni în care fermierii primesc subvenții. Și în ceea ce privește aspectele internaționale, conferința de la Nagoya, dorim să formulăm o rezoluție proprie. Nu vreau să spun multe cuvinte despre asta acum trebuie să fim mai critici față de statele terțe. Suntem un magnet la nivel mondial, 500 de milioane de consumatori o jumătate de milion de consumatori care nu sunt tocmai săraci. Este vorba de o mare putere de cumpărare. Și trebuie să folosim această putere pentru a fi mai critici în ceea ce privește aspectele legate de biodiversitate. Și o modificare pe care vreau să o propun, și anume un grup la nivel internațional pentru biodiversitate în contextul schimbărilor climatice, pentru că trebuie să măsurăm, să evaluăm lucrurile și acest punct lipsește. Foarte adesea avem probleme atunci când trebuie, atunci când avem nevoie de informații ca o bază pentru deciziile noastre. Ieri am vorbit despre linia de bază și acesta a fost un pas important, dar avem nevoie de un grup de experți. Mulțumesc! Mulțumesc! Da, văd cât de important uh, este acest uh, raport pentru noi și uh, văd cât de important este pentru tine, important este pentru tine această expoziție de săptămâna viitoare. E o, o expoziție de diapozitive sau un film? Sunt în bilie acum. Merci, Monsieur le Président. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, doresc să subliniez faptul că această contribuție este foarte importantă. și va fi importantă atât pentru a crește uh, sensibilizarea, pentru a sensibiliza mai mult, uh, dar și pentru a asigura o bună gestionare a biodiversității la scară internațională. Doresc să-i mulțumesc doamnei de Lange pentru eforturile depuse a pus bazele unei strategii uh, eficiente de luptă împotriva pierderii biodiversității. Este necesar să ținem cont de mizele de biodiversitate uh, atunci când stabilim politici uh, europene. Cred că acest raport reprezintă o ocazie pentru ca Parlamentul să ia o poziție mai fermă în sprijinul protecției biodiversității și pentru a promova la Nagoya, la sfârșitul anului, o politică mondială și europeană uh, care să amintească că mizele biodiversității nu țin doar de conservare și dezvoltare, ci de stabilirea unei strategii de dezvoltare pe plan social, economic și de mediu, care să fie încoronată de succes. Trebuie să definim o nouă strategie de dezvoltare economică. Astăzi doream să uh, vă, reamin, să vă atrag atenția asupra câtorva puncte. În primul rând, este important să ne bazăm pe legislația uh, existentă deja, uh, directivele păsări și habitate, Natura 2000, și să asigurăm și mijloacele financiare necesare, care totuși trebuie să fie crescute față de nivelul actual. Doresc să vă atrag atenția asupra importanței de a insista asupra condiționalităților. Uh, asupra politicilor din domeniul transporturilor și asupra politicilor de coeziune. Și uh, să precizez că este necesar ca regulile și politicile noastre să fie coerente. Trebuie să avem o uh, directivă privind solul, una privind speciile uh, Aussi, uh... invazive și uh, Trebuie să spunem că, uh, așa cum spune și doamna de Lange în raport, în viitor trebuie să ne bazăm pe situația actuală. 70% din populația țărilor din sud care locuiesc în zonele rurale și depinde de biodiversitate pentru a supraviețui reprezintă 1,5 miliarde de persoane care depind de uh, păduri și de biodiversitate pentru uh, a putea supraviețui. Deci biodiversitatea este extrem de importantă și vreau să îmi exprim regretul pentru că strategia 2020 a Uniunii Europene nu uh, a luat în calcul suficient mizele uh, implicate de biodiversitate. Uh, strategia de luptă pentru împotriva pierderii biodiversității uh, trebuie să fie implementată urgent. În legătură cu punctul 8 vreau să spun următorul lucru. Dacă economiile și viețile noastre depind de biodiversitate, este nevoie de mijloace necesare și de dorință politică uh, pentru ca această uh, biodiversitate să fie conservată, dar va trebui să facem studii de impact înainte de a stabili obiective. Încă o dată îi mulțumesc doamnei Lange pentru uh, acest raport de foarte bună calitate. Vom uh, face și noi mai multe amendamente pentru a consolida această rezoluție. Vă mulțumesc foarte mult, spune domnul președinte. Julie Gerling are cuvântul. Nu? No? Pa, voilà. Nu, spune domnul președinte, Eliza Ferrera. Nici uh, doamna Ferrera nu este în sală. Si, grazie, președinte. Domnul Rossi are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Abordăm aici uh, încă o dată un uh, subiect în privința căruia cred că uh, am ajuns la un consens. Biodiversitate, natura, speciile, conservare, calitatea vieții animalelor și persoanelor. Suntem de acord asupra acestor aspecte, dar ca de obicei atunci când se redactează astfel de documente, tindem să exagerăm sau uneori chiar să uh, scriem uh, lucruri contradictorii. De exemplu, iată ce scrie aici. Scrie că trebuie să oprim pierderea biodiversității. În esență, încercăm să oprim evoluția, cu alte cuvinte. A opri pierderea biodiversității, doamnă de Lange, înseamnă că nu mai putem permite schimbările, să aibă loc schimbări pe viitor. Uh, Astfel, dacă am fi făcut așa, am fi rămas în epoca de piatră și dinozaurii ar fi uh, rămas încă pe pământ dacă biodiversitatea nu s-ar fi pierdut la un moment dat. Așadar, nu putem uh, face apel la oprirea uh, pierderii biodiversității, pentru că întotdeauna speciile au dispărut și alte specii s-au dezvoltat pe pământ. Așa s-a scris istoria pământului. Deci pierd, oprirea pierderii biodiversității e o nebunie. Se scrie aici, de asemenea, că nu avem suficient de informații și date. Dar apoi uh, ni se prezintă date privitoare la gradul în care se pierde biodiversitatea în fiecare an. Deci, până la urmă, avem sau nu avem date? Cât trebuie să investim? Uh, de ce scrieți în raport că nu avem date și apoi citați date? Și dacă aceste date sunt um, dezechilibrate în uh, sens negativ, atunci uh, anumite asociații, anumite state, anumite uh, foruri au furnizat aceste date. Și vedem că unele specii pe care le-am citat ca fiind dispărute au reapărut și a scăzut riscul de dispariție al altor specii. În ceea ce privește speciile alogene invazive și tropi, speciile tropicale, haideți să nu mai discutăm despre acest subiect, pentru că um, unele specii marine, precum algele, uh, anumite tipuri de pește, când s-a deschis uh, canalul Suez, s-au dezvoltat specii noi. Ce vreți să faceți? Vreți să opriți uh, migrarea acestor specii? Mie mi se pare o, uh, un obiectiv utopic. Uh, Încă ceva. În raport scrie că dacă am include aici schimbările climatice, acestea ar putea duce la o schimbare a biodiversității. Evident, dacă se schimbă temperatura în mod natural sau nu, evident, Uh, de la diferite latitudini și longitudini se vor adopta, adapta la schimbările de temperatură. Și omul a plecat din Africa în uh, epoca de gheață către nordul Europei și apoi uh, a migrat înapoi către ecuator și în funcție de evoluția ghețarilor am migrat în alte direcții. Nu cred că noi aici la Parlamentul European suntem suficient de puternici pentru a opri schimbările climatice. Așadar, deși sunt întru totul de acord cu faptul că trebuie să protejăm mediul și speciile, doresc de asemenea să trag un semnal de alarmă. Vorbiți despre uh, dezvoltarea de modele de uh, acvacultură și de agricultură durabile. Dar vă reamintesc că acvacultura a uh, creat probleme foarte mari și a adus uh, daune inemediabile biodiversității. creveții americani de apă dulce au invadat apele europene și acesta este doar un uh, exemplu. Și speciile locale au avut de suferit de pe urma acestui evenimente, asupra acestui, acestei tendințe. E foarte dificil, după cum vă imaginați, să controlăm uh, migrația populațiilor de pește. Cred că exagerăm uneori cu intenția noastră de a proteja. Să vă dau un exemplu. Nu putem uh, să mai vânăm cormorani, pentru că au fost uh, pe, pe cale de dispariție. Acum că nu-i mai putem vâna, acești cormorani distrug total fauna din uh, zona um, râului Pău, pentru că mănâncă foarte mulți pești. 10.000 de cormorani locuiesc acum într un într-un spațiu foarte mic, într-o zonă foarte uh, uh, puțin întinsă. Uh, și în acest an am avut probleme și cu păsările care atac, care mănâncă măslinele din uh, livezile de măslini. Mănâncă de cinci ori greutatea lor în măsline pe zi. Trebuie să ne gândim Cred că uneori problema este supraprotecția uh, anumitor specii și această problemă duce la uh, pierderea biodiversității în alte domenii. Vă mulțumesc, domnule Rosini. Da, un contrapunct uh, foarte clar. Nu știu care era situația în epoca de piatră, câte specii erau acum dar uh, cred că e important de văzut. Am să închei acum lista vorbitorilor, pentru că toată lumea care a dorit să ia cuvântul, cred că s-a anunțat deja. Peter van Dalen este următorul. Ja, dank u voorzitter. Ik heb er geen behoefte aan om terug te gaan naar de prehistorie. Ik vind het al erg genoeg uh, wat we nu in het jaar... Mulțumesc, domnule președinte. Nu vreau să ne gândim acum la epoca de piatră. Cred că este suficient de grav ce se întâmplă astăzi, în anul 2010, anul biodiversității. Adică tocmai anul în care biodiversitatea este cel mai puternic amenințată. Biodiversitatea este esențială pentru existența noastră ca oameni pe pământ pentru existența noastră, pentru existența animalelor. Raportul doamnei Langen m-a surprins în mod plăcut, pentru că uh, este atât de verde. Mi-a plăcut acest lucru. Pe de altă parte, mi se pare că pe aici, pe acolo trebuie să fie mai ambițioasă. Și am o propunere concretă și o întrebare. În primul rând, propunerea. Punctul 32. Aici spune raportoarea, statele membre trebuie să utilizeze mai bine fondurile existente pentru protejarea biodiversității. Da, sunt de acord. Mi se pare că e o formulare foarte prietenoasă, dar aici este vorba de subsidiaritate. În Europa nu. Deci statele membre ar trebui să pună mâna și să facă treaba pe care o au de făcut. De aceea dorim să depunem un amendament la acest punct. Și întrebarea cu privire la pagina 12, unde este vorba despre cele patru opțiuni ale comisiei. Uh, cred că trebuie să interpretăm foarte generos aceste puncte. Am înțeles, am văzut documentul, dar am impresia că raportarea dorește cea de-a patra opțiune. Poate ne va spune chiar ea mai târziu, dacă am înțeles bine. Dacă nu e așa, atunci am un amendament, pentru că opțiunea 4 trebuie să fie în mod foarte clar cea care, pe care o alegem în acest raport. Trebuie să spunem clar acest lucru, nu să formulăm complicat, dar sunt sigur că raportarea va spune acest lucru. Deci, foarte clar am nevoie de un răspuns. Trebuie să ne exprimăm clar în acest sens. Mulțumesc! Da, un angajament foarte clar pentru opțiunea 4. Uh, mi-ar, mi s-ar părea ciudat dacă ar fi neclară situația, dat fiind că raportarea noastră este uh, olandeză. Uh, Chris Davis, mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să merg la delegația cu Palestina, dar... Deci va trebui să plec foarte repede. Acum 100 de ani veneau mai mulți pești uh, care erau debarcați în porturile Marii Britanii decât, uh, sta, uh, decât vasele moderne de astăzi. Este cel mai bun exemplu care ne arată pierderea biodiversității ca și generatorul unor consecințe economice extraordinar de mari, pentru că pescarii noștri nu mai câștigă suficienți bani, industria pescuitului a scăzut foarte mult pentru că pur și simplu nu mai sunt suficienți pești. Așadar, reforma politicii comune de pescuit este o, o, un component, o componentă cheie. Dar, revenind la această agendă economică, ea e importantă pentru a vinde miniștrilor reforma politicilor, dar este și o chestiune emoțională, spirituală, aproape religioasă, că distrugem aici creația lui Dumnezeu. Noi distrugem speciile mai repede decât s-a întâmplat vreodată în uh, era, în, uh, în, în istoria umanității. Ce instrumente avem pentru a schimba lucrurile? În primul rând, reglementarea. Reglementar, reglementăm în mai multe feluri. Uh, legiferăm prin restrângerea pesticidelor, de exemplu, care sunt nocive și duc la pierderea uh, speciilor. Putem de asemenea să solicităm anumitor, uh, să solicităm agricultorilor să lase libere, să nu cultive anumite părți ale terenurilor lor. Legiferarea este bună, dar trebuie să îi forțez astfel pe oameni să facă lucruri pe care nu vor să le facă și compensăm prin bani. Îi mituim pe oameni ca să pună în practică lucrurile bune. Le dăm uh, stimulente pentru a agricultura ecologică, de exemplu, pentru o agricultură care să fie benefică pentru biodiversitate. Dar totuși uh, banii noștri sunt uh, limitați. Și eu mă întreb, și chiar vreau răspunsuri aici, aștept răspunsuri. Văd acest mod în care trecem la instrumentele de piață pentru a reuși să ieșim din situații care par a fi contradictorii. Instrumentele sunt contradictorii. De exemplu, uh, avem uh, anumite sisteme prin care încercăm să convingem industria să-și schimbe comportamentul într-o direcție pozitivă. Comisar, uh, doamna comisar, pentru pescuit a spus foarte clar ieri în timpul audierii că dorește să introducă niște permise comercializabile la nivel național unde au fost introduse deja în Europa, rezultatul a fost o reducere, reducere rapidă a capacității excedentare, uh, dar de asemenea a, a însemnat uh, mai mulți bani pentru oamenii din industria pescuitului. Este un exemplu clasic de instrument de piață care probabil se va dovedi a fi imperfect, dar totuși merge în direcția cea bună. Însă, când ne gândim la agricultură, la marea parte a terenurilor noastre. Nu știu ce instrumente de piață avem. Eu sper că cineva poate să sugereze ceva fel de instrument pe care putem să-l utilizăm, să-l dezvoltăm. Care sunt oare aceste instrumente? Dacă raportor, domnule raportoare are niște idei sau comisia, eu chiar aș vrea să aud aceste sugestii, pentru că acestea sunt mijloacele cu care lucrăm și dacă nu găsim o modalitate de a ne asigura interesele uh, și anume faptul că interesele care se îndreaptă în direcția profitului nu sunt uh, cuplate cu uh, natura, atunci nu cred că putem să ajungem la un punct pozitiv. Da, am să lăsăm pe doamna, o să las pe doamna raportor să ne spună ce uh, instrumente de piață uh, vizează și acum Ianoș Odor. Elnök köszönöm szépen a, a szót. A jelentéstevő elég világ. Mulțumesc! Raportoarea formulează foarte clar obiectivele și spune foarte clar faptul că obiectivele în materie de biodiversitate fixate pentru 2010 nu sunt îndeplinite. Nu știu dacă v-ați uitat la partea de justificare a acestui document. Aici vedem niște date alarmante. Eu, cel puțin, uh, am fost foarte surprins. Și anume, ce putem citi aici? Dacă această tendință continuă până în 2050 în Uniunea Europeană, vom avea o reducere a biodiversității E vorba de 42% în cazul mamiferelor, da, 45, 43% păsări, 45% fluturi, 30% amfibieni, 45% dintre reptile și 52% dintre peștii de apă dulce. Acestea sunt pierderile. Nu știu de unde a luat aceste date raportoarea, eu nu le cunoșteam, dar dacă aceste uh, riscuri sunt într-adevăr atât de mari. Gândiți-vă că 2050 nu e atât de departe, sunt, uh, e vorba de o generație și jumătate. Uh, copilul meu cel mai mic va avea exact vârsta pe care o am eu acum în anul 2050. Deci el va trăi atunci și eu nu vreau să uh, trăiască într-o lume care are asemenea perspective. Dar cred că există anumite elemente care lipsesc în acest raport și vreau să o rog pe doamna raportoare să completeze acest document. De exemplu, nu avem niciun răspuns în ceea ce privește cauzele. De ce nu au putut fi îndeplinite obiectivele? De ce nu suntem capabili să le îndeplinim? De ce suntem atât de departe de uh, obiectivele fixate? Care este, care este cauza? Pentru că eu nu știu răspunsul la toate aceste întrebări. De exemplu, dezvoltarea infrastructurii de transport. Oare nu aceasta o fi una dintre cauze? Nu aceasta a avut uh, ca rezultat uh, pierderea biodiversității? Habitatele Natura 2000 uh, există, într-adevăr sunt marcate, dar prin unele dintre ele trec autostrăzi Uh, se emit uh, tot felul de substanțe nocive acolo. Oare nu putem să facem ceva în acest sens? Nu putem să facem ceva pentru a reduce sau a elimina riscurile uh, din, din aceste domenii. Poate și Uniunea Europeană a fost uh, de vină pentru faptul că nu se îndeplinesc obiectivele, dacă nu cumva um, deciziile au fost luate în mod greșit, pentru că adesea am impresia că mâna stângă nu știe ce face mâna dreaptă. Luni am uh, discutat, uh, luni discutăm despre crearea unui nou coridor pentru transport Marți vorbim despre faptul că se înmulțesc speciile invazive. Miercuri discutăm despre dezvoltarea infrastructurii Dunării și joi suntem din nou îngrijorați pentru că speciile din regiunea Dunării um, ar putea să dispară în măsură de în, uh, cu 50% practic. Și atunci nu, nu văd coerența în toate aceste politici. Uh, mi se pare că acest document uh, formulează un obiectiv care este mai degrabă un fel de vis pe care îl avem și vrem să îl vedem realitate. Mulțumesc! Este foarte clar că nu există o politică uniformă, o politică unitară, ci din potrivă una contradictorie. Din păcate. Corin Lepaj. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând doresc să-i mulțumesc doamnei raportoare pentru acest raport care pune accentul asupra mai multor dificultăți. Vreau să vă spun că sunt îngrijorată când văd uh, modul în care strategia pentru 2010 și-a făcut uh, aceste efecte pe care le vedem. Vedem că aceleași cauze uh, produc mereu aceleași efecte deci cred că obiectivele pe care le stabilim pentru 2020 nu vor fi atinse din exact aceleași motive. Dacă ne găsim în incapacitate, dacă suntem incapabili să conservăm biodiversitatea, este pentru că nu am investit suficient pentru a o cunoaște și, de asemenea, pentru că suntem incapabili să facem o evaluare economică corectă, care să permită să integrăm uh, biodiversitatea în costurile pe care le calculăm. Uh, Colegul Ader ne-a spus ceva mai devreme că facem uh, luni alegeri care sunt greu conciliabile cu alegerile de marți și cele de miercuri. Problema biodiversității nu este o problemă economică și atâta timp cât nu va fi o problemă economică, atâta timp cât nu vom ține cont de ea când facem alegeri, e foarte clar că nu ne vom atinge obiectivele. Cu alte cuvinte, Trebuie să facem eforturi reale, eforturi mai mari, pentru a evolua în mod corect uh, costurile colective pe care le poate genera pierderea de biodiversitate și vorbesc despre costurile economice. Cred că avem nevoie de un raport stern în domeniul biodiversității și vom fi nevoiți să punem în aplicare măsuri concrete și eficiente pentru a putea conserva în mod adecvat acest patrimoniu colectiv. Mulțumesc! Raportul Stern există, este raportul standard care a precizat clar pierderile economice Există și raportul TIB, însă marketingul pentru acest raport, despre acest raport nu s-a vorbit de mult cât s-a vorbit raportul Stern. În fine, dau uh, cuvântul acum uh, domnului Prodi. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc foarte mult, doamnei Delanghe, pentru acest raport. Cred că atitudinea noastră ar trebui să fie una umilă în fața naturii. Și de asemenea trebuie să încercăm să aflăm tot mai multe pentru a înțelege care sunt uh, consecințele reale asupra biodiversității. Evident, uh, avem uh, sisteme foarte complexe și aceste sisteme ale biodiversității sunt foarte greu de cunoscut în detaliu și mă gândesc, de exemplu, la pădurile tropicale. Logica extremamente elevată. Alor, în cui casi, chiar care sunt eh, extrem de variate din punct de vedere biologic și tocmai în astfel de cazuri, tocmai pentru că nu știm încă cum să evaluăm spectrul larg al biodiversității, cred că trebuie să avem în vedere o conservare integrală. E vorba de un fel de principiu uh, al precauției, pentru că biodiversitatea reală a acestor sisteme, de fapt, nu ne este cunoscută, într-adevăr. Deci va trebui să încercăm să conservăm aceste sisteme în general. în privința anumitor sisteme, lucrurile poate că sunt mai simple, dar oricum trebuie să facem înainte de toate o muncă de prevenire. Astfel încât să putem uh, să evaluăm impactul la un moment dat asupra biodiversității. Problema cea mai mare este de natură culturală. trebuie să încercăm să realizăm care sunt consecințele acțiunilor noastre asupra naturii, asupra mediului și, de asemenea, trebuie să înțelegem că putem uh, vedea consecințe ireparabile în uh, ultimul număr de Economy se vorbea despre acizii omega-3 care au fost înlocuiți cu omega-6. Acizii omega-3 se găsesc în special în pește. Faptul că nu mai mâncăm, uh, nu mai avem uh, la dispoziție suficient pește, va avea, fără îndoială, consecințe asupra inteligenței noastre. Pentru grăsimile omega-3, acizii grași omega-3 au, joacă un rol de nenlocuit pentru sistemul nervos, pentru creier, în mod deosebit. Și pentru întregul sistem nervos, în general. Așadar, problema este să acceptăm și să înțelegem că nu știm suficient și să înțelegem că trebuie să facem totul pentru a ă, minimiza impactul pe care l-au acțiunile noastre asupra naturii și trebuie să avem ca obiectiv o ecologie umană. La sfârșitul lui aprilie am fost la ONU pentru, la forumul permanent privind uh, popoarele autohtone. Proprio testimonianță, ecco, di eh, și am văzut uh, mărturii reale a, de specii umane care se pierd, care dispar uh, din cauza violenței, din cauza forței. Toate acestea ne-au învățat să tratăm altfel cetățenii și natura. Omega 3. Da, am învățat și eu. Omega 3 sunt buni pentru inteligență, deci pescuitul este foarte important. Da, și deci peștii sunt foarte importanți. Las ecuț acum. Thank you, Mr. Chairman. I'll switch to my... Mul- Mulțumesc, domnule președinte. Mă voi exprima în limba mea maternă. Port en uh, er zitten absoluut hele goede aspecten. Mulțumesc pentru raport. Cred că sunt foarte bune elementele din acest uh, raport. Sigur că uh, nu vă puteți aștepta să fiu 100% de acord cu acest raport, pentru că cred că nu este suficient de ambițios, nu este suficient de vizionar. Reportarea începe foarte frumos și spune, da, avem o problemă cu biodiversitatea. Dacă procedăm cum am făcut până acum, atunci nu ne vom îndeplini obiectivele în materie de conservare a biodiversității. Vorbește despre uh, rețeaua Natura 2000, dar trebuie să ne gândim acum la viitor. Ce putem să facem pentru a ne asigura că orizontul de timp 2020 ne va permite îndeplinirea acestor obiective. N-am reușit până acum, dar cum facem să îndeplinim obiectivele pe viitor? Acest, uh, acest lucru lipsește din raport. Trebuie să fie um, formulat mai clar. Deci, după cum am spus, sunt puncte bune în acest raport, dar și niște lipsuri la punctul 21, politică agricolă. Aici se spune fondurile trebuie să fie utilizate parțial pentru uh, servicii ecologice, agricultură durabilă, uh, anumite uh, zone sensibile. Nu, trebuie să spunem agricultură durabilă, punct, fără zone sensibile. Sau 22, politica de pescuit, modele durabile de acvacultură. Acesta este scopul nostru, sigur. Nu trebuie să întrebăm dacă este posibil, ci nu trebuie să spunem posibilă alternativă. Trebuie să spunem foarte clar, acesta este obiectivul nostru. Trebuie să formulăm mai ferm, mai hotărât. Acesta este obiectivul nostru pentru a reuși să oprim pierderea biodiversității. De asemenea, vreau să spun că în politica europeană în întregime, nu doar politica agricolă, și politica de coeziune trebuie să fie uh, aplicată mai coerent, astfel încât să uh, se vadă și aici clar elementul biodiversității. Acest lucru lipsește aici. Există niște criterii de durabilitate pentru uh, Uh, pentru centralele biologice, dar pentru energie din resurse biologice nu există. Comisia spune că nu există niște domenii, niște criterii, dar avem nevoie de ele. Și în ceea ce privește producția de alimente sau de furaje, peste tot avem nevoie de criterii de durabilitate și acestea trebuie să fie trecute în raport pentru că numai astfel vom putea să realizăm strategia 2020 pentru ca în anul 2020 să constatăm că am, re, am obținut ceva, nu doar ne-am fixat niște obiective. Mulțumesc, domnul Gilles Parniot. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, câteva idei. Trei subiecte. Mai întâi, mi se pare important Uh, acest raport și țin să o felicit pe Esther pentru calitatea muncii depuse, mi se pare că acest raport nu este decât un bun început, o primă etapă pentru a merge mai departe, pentru a da dovadă de fermitate în ceea ce privește prevenirea, uh, mai ales prevenirea catastrofelor cauzate de ființa umană și care au drept consecință o pierdere a biodiversității. Mă gândesc, spre exemplu, la toate catastrofele cu care ne-am confruntat în, confruntat în Europa. Corinne Lepage a fost prezentă pentru a apăra victimele acestor catastrofe. Știm de asemenea ce se întâmplă acum pe coasta americană cu British Petroleum. BP distruge foarte multă biodiversitate și acest lucru, bineînțeles, va avea, de, va avea consecințe nenumărate. Și într-un astfel de raport trebuie să abordăm astfel de uh, aspecte, așa cum spunea și Corin Lopaș, Trebuie să abordăm politica de prevenire. Al doilea element. Nu trebuie să pierdem din vedere faptul că avem anumite fluvii, râuri în Uniunea Europeană, care sunt uh, deteriorate și asta în mod profund. Știți cu toții că există turiști sau amatori uh, îndrăgostiți de capitala europeană precum Paris, uh, știu foarte bine, tot lumea știe că nu trebuie să pescuiești în Sena. Există un studiu recent care a, expri- a demonstrat faptul că există un, un procent de piralenă în, uh, în apele Senei care ar pune în pericol sănătatea consumatorilor. Uh, este foarte important ca într-un astfel de raport să punem accentul și pe derivele care au existat în trecut și pe soluțiile și rezolvările pe care le putem obține pe viitor, având în vedere conținutul toxic al rurilor europene. Și un al treilea aspect e vorba de cooperarea transfrontalieră. Cred că și aici va trebui ca în acest raport să punem accentul pe finanțarea Uh, din partea Uniunii Europene a unei astfel de cooperări transfrontaliere. Împreună cu Martin Aubry, cu Rudy Demot, cu Stefan Leclerc, ne aflăm într-un uh, grup de lucru la un astfel de nivel transfrontalier între Valonia, Franța și încercăm să punem la punct un prim mare proiect pe care l-am lansat deja acum 2 ani de zile. E vorba de un proiect prin care ne dorim să apărăm biodiversitatea. Deci ar fi bine să putem avea o finanțare europeană pentru astfel de proiecte în cadrul acesta al cooperării transfrontaliere și cred că astfel am merge în direcția cea bună. Mulțumesc! Vedeți, putem pescui uh, în Sena, la Paris, și că putem mânca peștele din Sena. Mulțumesc. Acum are cuvântul Crista Clas. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, dragi colegi, avem un raport bun și discutăm aici despre punerea în aplicare a legislației europene pentru menținerea biodiversității și uh, discutăm aici despre un scenariu catastrofal și mă întreb de ce nu mai e aici Chris Davis. Uh, uh, pentru că a vorbit despre uh, agricultori, despre situația acestora. Trebuie să vedem ce se întâmplă în, în lume, pentru că noi uh, trăim în, în, pe, acest, pe această planetă, cultivăm uh, um, produsele de care avem nevoie și cred că ar fi foarte bine să uh, nu mai uh, vorbim doar uh, despre aspectele negative ale uh, agriculturii, pentru că agricultura ne furnizează alimentele pentru necesare vieții și există niște reglementări foarte clare, dispoziții foarte clare în legislația agricolă. Deci, agricultorii știu foarte clar ce pot să facă și ce nu pot să facă. Um, există conceptul de um, ecocondiționalitate și ar trebui să ne gândim totuși și la toate realizările, la toate, obțin, la toate lucrurile pozitive pe care le-am obținut. Să ne gândim la faptul că am reușit prin cercetare și dezvoltare să avem um, să avem astăzi pesticide care să um, omoare buruienile, dar care nu dăunează Uh, plantelor și nu uh, sunt nocive pentru sănătate. Deci haideți să ne gândim și la aspectele pozitive, pentru că și acestea sunt importante, mai ales la noi în Comisia de Mediu, Natura 2000. Putem să spunem întotdeauna că da, câte probleme sunt aici. Eu o susțin pe Corin Plepaș, care a spus că trebuie să uh, avem uh, o analiză a costurilor și beneficiilor în ceea ce privește uh, speciile, biodiversitatea, dar uh, nu cred că trebuie să pierdem de, din vedere și echilibrul, pentru că eu vin dintr-o regiune în care întotdeauna când, se, când uh, există o idee de a construi o anumită stradă sau o șosea, uh, apar toate aceste probleme legate de mediu și trebuie să vă spun că dintr-o dată costul este foarte, foarte mare pentru șoseaua respectivă. Cred că ar trebui să utilizăm acest bun raport al uh, doamnei de Lange pentru a avea uh, uh, o legislație foarte bună și serioasă. Trebuie să ne gândim la protecția solului. Uh, deci, haideți în primul rând, să recunoaștem, să spunem foarte clar lucrurile pe care le-am obținut, lucrurile bune și să nu fim atât de negativi. Cred că raportul este unul bun și putem să dezbatem pe baza lui și să avem apoi în plen o majoritate serioasă. Mulțumesc! Da, dacă uh, dacă relieful ar fi peste tot și peisajul ar fi peste tot atât de variat ca și în uh, valea de unde vii tu, totul ar fi mult mai frumos, dar din păcate lucrurile nu stau așa. Stejně jako moji kolegové hodně oceňuji a mimo... Mulțumesc, are cuvântul domnul Poc. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez cu adevărat acest raport dar, pe de altă parte, e o veste proastă să aflu faptul că legislația europeană nu este suficientă pentru a proteja speciile uh, și biodiversitatea și uh, că Natura 2000 nu protejează biodiversitatea ci protejează doar specii. Ori noi știm foarte bine că biodiversitatea este o problemă globală, e un ecosistem în sine și ne confruntăm aici cu o dificultate majoră. Mulțumesc! 20 de intervenții în această după-amiază, ceea ce ne arată că biodiversitatea este un subiect foarte important pentru comisia noastră. Raportoarea are acum cuvântul pentru a răspunde la toate observațiile, la toate comentariile. L-am ascultat și pe domnul Rossi, care nu mai este aici. Nu știu dacă doriți să răspundeți dumneavoastră sau cineva din partea comisiei, pentru că, da, într-adevăr, există o problemă care uh, ne, uh, ne privește și pe noi. A spus 3 milioane de uh, corbi și milioane de cormorani. Da, cred că este foarte grav dacă se ajunge ca populații uh, mult prea mari de specii uh, distrug echilibrul din uh, natură. Poate Comisia va reuși să ne dea un răspuns în această privință. Dacă, de fapt, în acest context protejăm într-adevăr natura sau ce ar trebui să facem? Să spunem, natura va reuși să se echilibreze singură sau va găsi un alt echilibru? Cred că totuși situația este expusă de domnul Rossi este una dramatică. Raportarea întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Am să încerc să răspund la întrebările adresate. Doamna Kadenbach, în primul rând. Ați uh, făcut o, o serie întreagă de propuneri bune. Transportul, infrastructura, și eu doresc să includ aceste elemente. Cu, atât mai mult, cu cât mai multe, cu atât mai bine. Au fost doar două exemple. Sunt de acord cu dumneavoastră. Da, suntem pe aceeași lungime de undă. Și apoi ați spus că la punctul 7 nu este suficient să oprim pierderea biodiversității. Sigur că nu. Tocmai de aceea am inclus și punctele 8 și 9 care se referă la refacerea biodiversității și obligațiile internaționale. Domnule Van Dalen, e foarte bine că au vorbit atât de mulți uh, colegi uh, olandezi. Sună ca și cum uh, ar fi campanie electorală în țările de jos. Revin la întrebarea dumneavoastră. Ce opțiune doresc? M-ați întrebat care dintre opțiunile comisiei? Sigur că opțiunea, cea de-a patra, 7 plus 8 plus 9, punctele mele din raport, ne duc la opțiunea a patra. Nu am avut suficient timp ca să explic faptul că evaluarea impactului este sigur importantă. Mulți colegi au uh, menționat-o. Uh, doamna Kadenbach a spus că o evaluare a impactului nu ar trebui să fie uh, un motiv de frânare, din nou ci să utilizăm acest instrument doar acolo unde nu avem date, pentru că avem și multe date. Și în aceste discuții uh, foarte, foarte animate, cred că putem să ne punem de acord. Da, evaluare de impact acolo unde nu există date, nu ca un pretext pentru a întârzia acțiunea. mai ales la propunerile noi. Trebuie să știm în ce parte ar trebui să, în ce direcție ar trebui să mergem. Cred că acesta ar fi un compromis, uh, un compromis bun. Domnule Gerbrandri, ați uh, adus multe uh, gânduri interesante, mai ales acest sentiment al urgenței care vă lipsește, pe care nu-l găsiți în document. Am să încerc să îl uh, exprim mai bine. Uh, la punctul 18, legat de serviciile ecologice și colegul nostru, domnul Poc, de asemenea, a întrebat despre acest lucru. Natura 2000, dacă ea, de fapt, se ocupă de protejarea speciilor. Natura 2000 vizează, în primul rând, protejarea uh, mediilor naturale. La punctul 18, ideea este aceea de a lua în vizor ecosistemele, astfel încât acestea să nu fie supuse în continuare unui stres și mai mare. Pentru că e important ca acestea să poată să se refacă ecosistemele trebuie să fie văzute pentru ceea ce sunt. Au existat o serie de observații din partea mai multor vorbitori. Din păcate, domnul Rossi a plecat. E păcat să ne întoarcem acum la era dinozaurilor. Au spus că nu se poate frâna Uh, pierderea biodiversității, dar noi vorbim aici despre pierderile cauzate de om. Acesta este cadrul în care discutăm. Așadar, nu sunt de acord cu dânsul. Și acest, același lucru este valabil și în cazul acvaculturii. El a vorbit despre uh, potențiale pericole. Da, e adevărat, dar eu vorbesc aici de durabilitate. Acvacultură durabilă. Acestea de aceasta avem nevoie. Și domnul Rossi a vorbit și despre contradicții. Da, interese contradictorii. Dacă protejezi o specie, atunci o alta poate să fie pusă în pericol. Această discuție am avut-o și în țările de jos. Pentru că dacă vrei să protejezi o specie, trebuie să știi cum poți uh, să ții sub control evoluția altor specii. Da, după cum vă spun, parcă a fost campanie electorală, așa au sunat intervențiile colegilor. Utilizarea fondurilor, din, fondurilor structurale și din fondul de dezvoltare rurală, la punctul 32. Dacă ne uităm la, la rate, eu am aici uh, ratele și vi le trimit cu plăcere. Ce fac statele membre pentru biodiversitate? Ei bine, procentele cheltuite sunt foarte diferite de la Uh, stat membru la stat membru. Cred că ar trebui să se prevadă un prag minim. De exemplu, procentul din fonduri care trebuie utilizat pentru dezvoltarea uh, zonelor rurale. Mi se pare interesant. Domnul Eichhout a vorbit de asemenea despre fondurile structurale unde trebuie întotdeauna să fie luată în considerare biodiversitatea. Cei doi domni mi se pare că sunt pe aceeași lungime de undă, ceea ce e mare lucru. Am să mă opresc aici și sper că împreună vom reuși să elaborăm un raport foarte bun. Mulțumesc, doamna de Lange. E adevărat că la nivel uh, național câteodată avem poziții contradictorii, dar la nivel european trebuie să fim uh, de aceeași parte a baricadei și de aceea oamenii uh, au uh, uneori aceeași poziție, chiar dacă acasă, în țara lor, uh, ei nu sunt de acord unii cu alții. Mulțumesc, este un raport foarte important, o piatră de temelie a muncii noastre și vom vota, îl vom vota în comisie. În primul rând să vă spun care este termenul pentru depunerea amendamentelor, 9 iulie la ora 12, 14 uh, iulie avem uh, votul și apoi în septembrie în plen înainte de conferința de la Nanguia. Și acum trecem la punctul următor, schimbul de opinii cu Jacqueline McGlade, foarte bine cunoscută în comisia noastră, director executivă a Agenției Europene de Mediu. Bine ați venit, doamnă! Ne cerem scuze că v-am făcut să așteptați atât de mult. Am crezut că s-ar putea să terminăm mai repede punctul uh, precedent, dar cred că și ce ați auzit este util, pentru că biodiversitatea este un punct uh, despre care vrem să auzim și de la dumneavoastră, care este strategia și programul de lucru al agenției pentru anul 2011. O echipă de televiziune m-a întrebat azi dimineață ce înseamnă Agenția Europeană de Mediu pentru noi, pentru Comisia Envi. Sigur că înseamnă foarte mult. Ne bazăm pe dumneavoastră, pe analize, pe datele dumneavoastră, așadar bine ați venit și vă dau cuvântul. And thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc încă o dată pentru că mi-ați oferit ocazia de a mă reîntoarce pentru a vorbi despre câteva subiecte pe care le considerăm uh, importante, pertinente și vitale pentru următoarele luni. Sunt patru chestiuni uh, despre care doresc să vorbesc azi. Unul este faptul că raportul privind inventarul gazelor cu efect de uh, seră a fost publicat. Este disponibil pentru publicul larg voi vorbi destul de mult despre dezbaterea privitoare la biodiversitate. Dezbaterea care tocmai a avut loc este foarte pertinentă în acest uh, sens. Uh, cred că putem răspunde și la câteva dintre întrebările care au fost uh, puse de membrii, de deputați. Și vă voi da câteva detalii în legătură cu raportul privind starea mediului care va apărea la sfârșitul anului și Vă voi da ocazia de a vă implica în programul de lucru pe 2010 atât dumneavoastră cât și uh, Comisiei Europene. Voi începe cu raportul privind inventarul gazelor cu efect de seră. În alte comisii, la transport și în alte părți, uh, am fost întrebate care sunt mesajele principale. Cred că putem spune că în 2008 aceste emisii au uh, scăzut. Scăderea a fost de, 2000, de 2% în 2007 deci ne aflăm cu 11,3% sub nivelul din 1990, uh, dat fiindcă avem uh, un obiectiv de 20% până în 2020, uh, asta înseamnă că ne apropiem de atingerea acestui obiectiv, însă este foarte clar că și recesiunea um, economică a jucat un rol în această îmbunătățire, a dus la scăderea emisiilor. E interesant cum s-a ajuns la aceste scăderi atât uh, construcțiile cât și construcțiile de drumuri au avut un rol, dar și uh, prețurile mari la uh, cărbune au dus la o trecere către gazul natural și scăderea la prețul acesta a dus la surse de energie ecologice. Așa încât se pune întrebarea dacă cumva când vom ieși din criză nu ne vom întoarce la un nivel similar al emisiilor. Dar cred că uh, sunt indicații că s a schimbat, uh, s-a schimbat mult modul în care economia operează. Schema de comerț cu emisii, care a dus la 43%, a reprezentat 43% din uh, emisiile din cele 27 state UE au scăzut uh, cu 3% față de anul uh, anterior. Știu că dorim cu toții să fie mai multe investiții private și publice uh, într-o economie mai ecologică. În privința biodiversității, Cred că putem spune că multe dintre lacunele de informații au început să fie uh, umplute. În ultimele 9-12 săptămâni am abordat această problemă a creării unei noi politici pentru a um, aborda această uh, problemă, faptul că nu am reușit să oprim până în 2010 pierderea biodiversității. Uh, ieri, când m-am întâlnit cu uh, comisarul Potocnic, la începutul săptămânii verzi, am lansat ceva ce noi numim uh, Biodiversity Baseline, reperele în domeniul biodiversității în care sunt informații uh, referitoare la directivele uh, privind biodiversitatea, dar arată și impactul uh, Europei în lume și arată și cum am schimbat tiparele de folosire a terenului agricol, omul în care vedem noi pădurile, pescuitul și alte domenii și efectul acestor asupra biodiversității. Puteți găsi acest pliant pe standul din dreapta avem o abordare nouă. Spunem că, deși nu avem informații complete, este suficient, suficientă informație pentru a acționa, pentru a lua măsuri. Și am precizat acolo și câteva cifre. Doar 17% din uh, habitatele uh, noastre sunt în condiții favorabile, 25% din specii sunt în pericol uh, de dispariție, deci, e adevărat că nu știm totul, nu avem monitorizare suficientă, însă am deschis uși către noi surse de informații și cred că putem spune că am depistat punctele nevralgice. Susținem eforturile dumneavoastră și ale Comisiei în ceea ce privește crearea sistemului de informații european privind biodiversitatea. Acest lucru arată că sunt multe posibilități de lucru cu cetățenii și cu uh, specialiștii și uh, lucrând cu toate aceste părți, putem spune multe despre biodiversitate și despre pierderea acesteia. Vă recomand să studiați aceste documente și uh, sunt dispusă să răspund la întrebările pe care mi le veți adresa referitoare la biodiversitate. Și eu am un răspuns și la întrebări care au fost uh, adresate mai devreme, în special la problema cu cormoranii. Să-mi amintiți să vorbesc despre asta. Trec la următorul punct, e vorba de raportul privind starea mediului. La fiecare an, la fiecare cinci ani, după cum știți, regulamentul nostru ne obligă să Uh, prezentăm un raport, anul acesta nu este diferit, cu excepția uh, faptului că am abordat altfel de această dată elaborarea acestui raport. Am avut câteva uh, evaluări tematice care discută teme de mediu, dar și forțele de mediu și sociale și economice am analizat și obiectivele politice, ne-am întrebat dacă facem ce am promis că vom face, dacă nu o facem, de ce nu o facem și așa mai departe. Am vorbit uh, și despre um, evaluările care s-au făcut în 38 de state. Am vorbit uh, despre curentele uh, principale din întreaga lume care au consecințe asupra mediului și am făcut o sinteză a tuturor acestor um, teme. În noiembrie cu domnul Buzek, domnul Buzek a confirmat că va avea plăcerea de a lansa acest uh, raport. Uh, lansarea raportului va avea loc pe 30 noiembrie. Sper să fiți alături de noi în ziua respectivă și să participați la ateliere cu uh, colegi din exteriorul Parlamentului. Vom avea participare și din partea altor comisii, din, întreag, din întregul Parlament, inclusiv de la alte comisii și vom stabili prioritățile noastre pe viitor atunci. Programul nostru pentru 2011. Avem un program, uh, acesta va fi prezentat uh, Comitetului Director în două săptămâni pentru aprobare uh, și voi prezenta comisiunea noastră pentru opinii, dar consultarea reală va avea loc după ce acest program va fi adoptat. Sperăm uh, să analizați acest uh, program cu uh, atenție și să ne spuneți sincer ce credeți despre el. Am, avem câteva stimulente menite să vă încurajeze să participați la eforturile noastre de a stabili dacă direcția în care mergem este bună. Vrem să vedem cum putem uh, ecologiza economia și cum putem uh, apăra uh, și proteja capitalul natural. Încercăm să analizăm imaginea de ansamblu pentru a vedea cum au abordat problema eficienței resurselor anumite sectoare. Degeaba folosim apă cu atenție dacă nu suntem eficienți în utilizarea altor resurse, de pildă. Este important să lucrăm uh, în strânsă cooperare cu cei de la comisie și cu dumneavoastră, pentru că anumite aspectele politicii, dacă sunt bine implementate, ar putea aduce uh, multe beneficii în uh, sensul um, eficienței utilizării resurselor și mă gândesc la um, deșeuri, la procesarea deșeurilor și la alte domenii. Al doilea domeniu de implementare este uh, introducerea este de a vă pune la dispoziție toate informațiile necesare, toate dovezile necesare. Credem că avem uh, un rol uh, important în, uh, de jucat și în domeniul politicii europene pentru spațiu. Uh, dorim să ne asigurăm că beneficiați de toate informațiile de care aveți nevoie pentru a uh, crea politici uh, puternice. Un alt punct uh, foarte important pentru performanțele Europei, în special în ceea ce privește răspunderea Europei față de resurse sale și față de cetățenii sale, săi, este cum lucrăm cu vecinii noștri avem zone de lucru definite la est și la sud și dorim să ne extindem și în zona arctică pentru ca aceste probleme transfrontaliere de schimb de date să fie abordate cum se cuvine. Lucrăm cu uh, DigiRelex și încercăm să creștem uh, capacitatea în uh, zonele vecine pentru a aborda probleme importante precum cea a apei, a calității aerului și așa mai departe. Am discutat astăzi cu domnul Mirandi și uh, mă bucur că am reușit să o fac. Noi încercăm să profităm la maxim de uh, programul nostru de lucru Aș, v-aș fi recunoscătoare dacă ne-ați spune ce părere aveți despre uh, calea pe care mergem, dacă considerați că facem bine și să ne spuneți ce putem face mai mult pentru a susține programul dumneavoastră legislativ. Uh, închei aici, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Ați uh, vorbit despre foarte multe lucruri importante. Sunt sigur că colegii noștri uh, abia așteaptă să reacționeze. Domnul Gabandi uh, pare a fi primul care dorește să contribuie la această discuție cu idei noi. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-i mulțumesc, uh, domnule McLeod, pentru că se află alături de noi. E bine că veniți în comisia noastră din când în când și ne împărtășiți cunoștințele dumneavoastră extinse. Eu uh, sunt persoană de contact al a Parlamentului uh, cu agenția dumneavoastră și am ocazia de a vă vizita des la Copenhaga. Am fost impresionat de profesionalismul agenției și de uh, profunzimea uh, lucrărilor dumneavoastră. Îi încurajez pe colegii mei să viziteze agenția. Sper că anul viitor vom putea să vă vizităm în cadrul unei delegații oficiale din partea Comisiei MV. Am o întrebare specifică referitoare la emisiile de dioxid de carbon. Ehm, este adevărat că acestea au scăzut și uh, datorită crizei economice. Ați spus că nu doar uh, recesiunea uh, este cauza acestei scăderi, ci și anumite schimbări structurale. Aș vrea să știu care sunt acestea. Din cauza crizei, am cheltuit cumva mai puțin uh, pentru inovație și din acest motiv noi credem acum că facem uh, ce trebuie, dar uh, că la un moment dat economia își va reveni și nu cumva vom fi în urmă cu câțiva ani pentru că nu am investit în inovație? Sandrine Bellier are cuvântul. Monsieur le Président, <clears throat> bon, je souhaitais d'abord vous remercier. Euh, mulțumesc, domnule uh, președinte, îi mulțumesc, domnule uh, Măglet, pentru uh, intervenție și mulțumesc Agenției Europene de Mediu pentru activitatea sa. Mulțumită studiilor și evaluărilor uh, acestei agenții uh, am crescut sensibilizarea cetățenilor, am sensibilizat cetățenii mai mult. Ne furnizați uh, datele științifice care confirmă necesitatea luării de măsuri urgente în acest domeniu. Studiile dumneavoastră sunt necesare și deosebit de prețioase. Revin la raportul TEB, care ne arată că inacțiunea va duce la pierderi de 50 de miliarde de euro de acum până în 2050. În acest context, vă întreb dacă agenția a evaluat deja sau intenționează să evalueze două chestiuni legate de biodiversitate. În primul rând, care sunt factorii principali și sectoarele economice principale responsabile pentru pierderea biodiversității și dacă s-au făcut evaluări privind problemele și lacunele cele mai uh, frecvente în gestiunea uh, siturilor comunitare protejate. Credeți că aceste valori ne vor uh, ajuta la definirea măsurilor mai adecvate în cadrul noii politici europene de biodiversitate și, mai general, pentru o nouă politică de dezvoltare pentru anul 2020? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Carl Schlitter are cuvântul. Hello and welcome. It's always nice. Uh, bună ziua, vă mulțumesc uh, că ați venit la comisia noastră. Doresc să vorbim despre, resur- despre eficiența utilizării resurselor și despre o economie verde. Ați vorbit despre integrarea uh, politicilor și despre coerență. Nu știu dacă trebuie să ne lansăm în ipoteze cum ar fi că uh, soluțiile verzi ne vor rezolva neapărat problemele. Ce fel de uh, modificări în politică aveți în vedere pentru următorii ani și care va fi impactul asupra timpului de lucru și asupra resurselor folosite? Ce fel de coerență socială veți avea în vedere? Uh, Suntem în anul biodiversității uh, și uh, e important că dumneavoastră veți continua eforturile începute în acest an și în 2011. Avem o problemă cu, uh, o problemă cu menținerea în funcțiune a sistemelor, a ecosistemelor. Uh, nu um, este bine nici pentru economie să um, afectăm funcționarea ecosistemelor. Dacă ecosistemele nu mai funcționează cum trebuie și noi vom suferi pierderi reale, ce fel de instrument uh, vă gândiți să puneți la dispoziția statelor membre pentru a rezolva această problemă? Președintele, mulțumesc. Mihail Tremopoulos are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Spune domnul Tremopulos. Am vorbit astăzi despre un raport în care se spune cât de triști suntem că nu uh, am atins uh, obiectivele europene din, de la Göteborg din 2001, și anume oprirea pierderii biodiversității până în 2010. În opinia dumneavoastră, doamnă McLeod, care sunt motivele care stau la baza acestei uh, nereușite și care este obiectivul pe care trebuie să-l fixăm acum, în opinia Agenției Europene de Mediu? A doua întrebare. Ați spus că sunteți îngrijorată pentru că nu se fac progrese în uh, domeniul rețelei Natura 2000 în privința mediului marin și ați uh, solicitat Comisiei accelerarea lor de măsuri. Ce acțiune uh, are în vedere um, Agenția Europeană de Mediu pentru protecția mediului marin? Uh, Raportul uh, salută creșterea uh, fondurilor pentru uh, programul Life Plus, o creștere cu 8% față de proiectul de buget pentru 2011, dar raportul subliniază că această creștere reprezintă doar 0,2% din bugetul Uniunii, o cifră infimă ce propune agenția dumneavoastră pentru creșterea bugetului alocat programului Life Plus și cum uh, preconizați uh, conservarea biodiversității. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc. Îi dau uh, acum cuvântul domnului Arsenis. Mulțumesc, uh, Domnule președinte, doresc să-i răzbun venit domnului McGlade uh, la comisia noastră încă o dată. Vreau să vă spun că sunt uh, foarte bucuros să văd că Agenția Europeană de Mediu se uh, concentrează mereu pe discuțiile noastre de actualitate. Rolul, unul dintre rolurile Agenției de Mediu este să asigure indicatori privind biodiversitatea, să furnizeze acești indicatori. Uh, în general avem probleme cu datele privitoare la biodiversitate. În uh, Europa aceste date sunt limitate, sunt fragmentate și uh, de multe ori uh, sunt fragmentate și între instituții și ONG-uri. Trebuie să avem indicatori mai robuști și doresc să o întreb pe doamna McLeod cum dorește să depășească aceste dificultăți și să creeze o bază științifică uh, Uh, solidă și o bază de date completă în privința uh, biodiversității. Mulțumesc! Danke. PPE hat sich irgendwie in Luft aufgelöst. Mulțumesc, văd că PPE-ul a dispărut. E remarcabil acest lucru, așadar uh, trecem în această parte și acum doamna Merkes are cuvântul. Thank you, Ms. McGlade, for coming and for... Mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să-i mulțumesc și doamnei Măgleit pentru faptul că a venit și ne-a făcut o prezentare atât de interesantă. Aș avea trei întrebări. Un, unul dintre subiecte a fost deja abordat. E vorba de educație. Educația este un punct deosebit de important, pentru că trebuie să vedem unde, în ce direcție ne îndreptăm, cum vom reacționa față de resursele noastre disponibile, cum vom reduce amprenta noastră ecologică. Avem senzația uneori că avem o politică clară. Uh, e clar că aceasta există în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană se preocupă de acest lucru. Și acum <clears throat> m-aș referi la punctele exprimate de comisie și faptul că există un număr limitat de resurse. Cum putem asigura eficiența? Așteptăm o comunicare din partea comisiei în ceea ce privește materiile prime și în ceea ce privește eficiența utilizării acestora. Apoi s-a mai pus o întrebare referitoare la la inovație. Nu văd întotdeauna legătura între eficiența utilizării resurselor, uh, faptul că acestea sunt limitate și inovarea și dezbaterea despre schimbările climatice. Deocamdată nu văd, nu cred că există vreo, vreun studiu de impact asupra faptului că resursele sunt limitate, sunt rare. Nu știu dacă acest lucru a fost suficient luat în considerare. Și e vorba aici de un proiect de dimensiuni imense. Avem oare la dispoziție resursele necesare pentru a face un astfel de proiect, pentru a-l desfășura concret? Apoi, avem nevoie în anumite industrii de materii prime în cantități foarte importante și le avem la dispoziție. Iar cel de-al treilea punct, impactul asupra crizei economice și financiare asupra acestor subiecte. Uh, discutăm despre uh, deșeuri, despre gradul de urgență în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Mă întreb oare nu cumva neglijăm anumite regulamente și uh, proceduri care sunt, spre exemplu, cuprinse în directiva deșeurilor, în felul în care noi implementăm această directivă. Cum putem face pentru a ne asigura că, chiar dacă avem această directivă la dispoziție, aceasta este și implementată și respectată? Mulțumesc. Care acum cuvântul Vitorio Prodi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc doamnei McGlade pentru prezența sa. Ultima dată când ne-am întâlnit, am avut ocazia să ne întâlnim, dacă mi-aduc eu bine aminte, la Copenhaga. Pentru COP15. Și n-a fost chiar tocmai o zi glorioasă. În fine, dar primirea dumneavoastră a fost întotdeauna una foarte eficientă și importantă. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră astăzi, pentru prezentarea interesantă pe care ați făcut-o și m-aș referi aici mai ales la serviciile în favoarea ecosistemelor în Uniunea Europeană. Știm foarte bine că sunt foarte multe ecosisteme care se află într-o stare de deteriorare accentuată. Știm foarte bine că sunt multe minusuri la acest capitol. Și um, vedem că în grafice predomină culoarea roșie. Poate că ar fi bine să abordăm aceste capitole cu mai multă hotărâre, cu mai multă mm, atenție. Sunt destul de mirat să constat că există dificultăți la nivelul statelor membre în ceea ce privește propunerea referitoare la directiva solurilor. După părerea mea, solul cuprinde toate aceste probleme uh, legate de adaptarea la schimbările climatice. Și e un subiect important chiar și la noi în Uniunea Europeană. Deci, în ceea ce privește economisirea apei, constatăm că există o scădere a nivelului pânzelor freatice. În același timp, știm că se exploatează în mod exagerat orice uh, metodă care ne-ar permite să restabilim acest echilibru în ceea ce privește pânzele freatice. De aceea insist asupra faptului că solul poate reprezenta, este un, uh, un, com, o componentă ce drept locală, dar importantă, spre exemplu, în ceea ce privește la nivelul global de stocare a uh, car, car, carbonului, în ceea ce privește emisiile de CO2 și așa mai departe. Problema apei, bineînțeles, este o problemă uh, Uh, stringentă, deosebit de importantă. Și o problemă care există nu numai în Uniunea Europeană, ci și în alte regiuni ale lumii. Deci mă mir foarte mult de faptul că anumite state membre nu dau dovadă de deschidere în uh, referitor la o directivă a solului și poate că vom reuși într-o bună zi să convingem aceste state membre. Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, această directivă cu privire la sol este o chestiune pe care ne tot străduim să o rezolvăm, dar nu uităm. Linda McKevin. Da, cred că ar trebui să uh, vă mulțumim, cum a spus și Vitorio Prodi, pentru că ne-ați găzduit la Copenhaga. Am apreciat acest lucru. Când am fost acolo, am reușit să ne facem o idee cu privire la activitatea agenției. Dar un lucru de care ați vorbit și care mă îngrijorează încă, încă este dacă exploatăm într-adevăr această activitate. Și mă întreb ce părere aveți dumneavoastră despre modul în care noi și Comisia utilizăm rezultatele activității dumneavoastră și cum am putea să uh, îmbunătățim lucrurile. Nu ar trebui să fiți încă un institut de cercetare care lucrează, ci ar trebui să fiți mai bine, să există o mai legătură mai puternică cu noi. Mă întreb dacă v-ați gândit la acest lucru de acum șase luni, pentru că în decembrie am fost acolo, acum suntem în iunie, dacă v-ați gândit la modul în care putem să uh, consolidăm legătura dintre Parlament și agenție, agenția să fie mai vizibilă, nu știu dacă ar putea să fie și mai proactivă, pentru că noi ne ocupăm de toate uh, articolele de legislație, nu doar legate de mediu și de farmaceutice, de exemplu. Și atunci când am avut de-a face cu legislația de mediu, că agenția n-a venit niciodată la mine să-mi spună aveți dumneavoastră nevoie pentru raportul dumneavoastră de anumite date. Uh, Uh, și mă întreb în ce măsură și Comisia utilizează activitatea dumneavoastră. Dumneavoastră le furnizați datele pentru uh, activitatea lor sau ei vin și le solicită? Cum funcționează lucrurile? Poate că uh, eu cred că dumneavoastră aveți o activitate foarte utilă, dar poate că nu o utilizăm așa cum ar trebui. Că, cred, pentru că eu cred că ar putea să, am putea să îmbunătățim cooperarea. Cei mai mulți uh, eurodeputați, eu sunt al treilea mandat, uh, cred că majoritatea dintre noi nu știm exact ce putem să vă cerem și, și cu cine ar trebui să vorbesc la agenție dacă vreau ceva. Ce servicii puteți să-mi uh, oferiți? Și acest lucru ar putea să fie util și pentru asistenții noștri care fac toată această muncă de cercetare, de colectarea datelor și să știm exact, uh, în cazul în care suntem raportori pe un dosar uh, mare, ați putea să ne spuneți eventual ce informații ați uh, dat comisiei, de ce considerați că aceste informații sunt importante și orice alte informații în context. Foarte bună întrebare. Ultimul vorbitor, pas ecut. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte concis. E o plăcere să vă, să vă avem încă o dată alături de noi. Ar fi foarte util pentru noi, pentru că, după cum știți, Comisia Europeană își va publica comunicarea în legătură cu cei minus 30% și Agenția de Mediu dorește să supravegheze modul în care ne atingem obiectivele. Dar mă întreb dacă în acest raport faceți și o analiză a potențialului de a crește ambițiile, în special la nivelul statelor membre, pentru că la nivel european aceasta pare a fi dezbaterea principală. Poate că, uh, așa cum spune Comisia, este posibil să mergem la minus 30%, dar uh, ce înseamnă acest lucru pentru statele membre? Ar fi foarte interesant dacă în toamnă Agenția Europeană de Mediu ar vorbi în raportul său și despre uh, acțiunile care se pot lua la nivelul statelor membre. Este un număr destul de mare de întrebări care v-au fost adresate, spune domnul președinte. Ce repede uh, trece timpul. V-am văzut ultima dată în decembrie la Copenhaga, dar avem impresia că a fost ieri. Aveți cuvântul, aveți uh, dreptate, domnule președinte, oricum am uh, venit la comisia dumneavoastră și în alte rânduri. Voi vorbi despre, voi da răspunsul la întrebări în ordine. În ceea ce vește reducerea, raportul pe care l-am publicat azi și există și un comunicat de presă, arată clar de unde s-au făcut aceste reduceri și veți constata că e foarte interesant uh, această evoluție uh, s-a uh, schimbat, s-au schimbat sursele de generare ale electricității și sursele de combustibil folosite în Europa. Deci a avut loc o schimbare sistemică. După cum am spus în acest raport, în anumite state, precum Regatul Unit, dar și în alte state, s-a trecut la biocombustibil. Deci deja în sector își fac drum alte surse, ceea ce uh, ne arată că sunt semne bune din sectorul energetic. În Germania, Germania, în Germania uh, a scăzut energia termică uh, produsă în ceea ce privește uh, acidul azotic din centralele electrice olandeze, avem aici un caz de scădere și în acest domeniu nu ne așteptăm ca emisiile să crească din nou. Și uh, aceste, acest lucru este valabil pentru sectorul uh, siderurgic și pentru alte sectoare. Pe măsură ce fluctuează prețurile, uh, combustibilul, stocurile de combustibil din uh, statele membre variază. A crescut uh, numărul, uh, procentul de emisii datorat aerului condiționat și la acest sector trebuie să fim atenți. Vă recomand să citiți raportul pentru că în acest an el este deosebit de interesant și ne spune câte ceva despre ce ne putem aștepta în viitor. Ce este clar este că în alte state, în America și, uh, fără îndoială, în Japonia, am văzut că au loc inovații, s-au făcut inovații deosebite și nivelul record de investiții care nu sunt egalate de investițiile la nivel european. Deci trebuie să fim foarte atenți ca uh, pe parcursul acestei crize, uh, că pe parcursul acestei crize nu se va investi în uh, inovație și în ecologizarea economiei. În ceea ce privește biodiversitatea, în privința sectoarelor responsabile, trebuie să precizez agricultura, planificarea urbană, extinderea orașelor, și putem să pot să menționez și sectorul uh, pescuitului. Am primit câteva întrebări în legătură cu posibila soluție la această problemă. Noi lucrăm de aproape cu Comisia în domeniul biodiversității. Uh, în fiecare an, relațiile noastre cu Comisia se îmbunătățesc și cu Comisarul avem o relație de lucru foarte puternică. Multe dintre rapoartele, din datele și informațiile pe care noi le sintetizăm în vederea creării unei platforme eficiente din punct de vedere energetic, care chiar să funcționeze, sunt uh, adunate împreună cu Comisia Acest pliant este rezultatul efortului nostru cumulat, al nostru și al celor de la comisie. Și puteți vedea, rezultatul este foarte bun. În privința sectoarelor, um, în privința stabilirii obiectivelor, am avut uh, ideea de a stabili obiective subsidiare. Aceste obiective nu sunt în exteriorul activității obișnuite a sectorului respectiv, de exemplu sectorul pescuitului. Dar uh, noi am dorit să vorbim nu doar despre specii individuale, ci despre tot sistemul trofic, despre toate nivelele implicate. De aceea am avut în vedere ideea restaurării. De ce ne tot întoarcem la această idee? Ei bine, o facem pentru că recunoaștem uh, că ranțul trofic în uh, mediul marin este exacerbat atunci când nu sunt reprezentate toate nivelele. Acest lucru mării baltice, vedem că um, acolo s-au pierdut multe nivele de uh, prădători, de specii prădătoare și algele s-au uh, dezvoltat uh, prea mult. Uh, și multe specii de apă dulce au migrat către mediul marin. Deci vrem să abordăm întregul ecosistem și nu doar speciile comerciale individualizate. Vedem că au loc schimbări sistemice, trecem de la uh, cultivarea extensivă la zone uh, de producție mai concentrate lucruri care schimbă compoziția solului. Am stabilit așadar niște obiective uh, subsidiare împreună cu colegii noștri de la uh, comisie și împreună cu statele membre și uh, încercăm să vedem cum putem lega agricultura, pescuitul, silvicultura de aceste obiective. Urbanizarea creează fragmentare și acest lucru este relevant. Ați vorbit despre lacunele în gestionarea uh, zonelor protejate. Desigur, uh, e loc de mai bine. Incursiunile în siturile Natura 2000 uh, sunt câteva semnale de alarmă care au fost trase. Și uh, aici uh, programul nostru ne ajută foarte mult. Nu va trebui să așteptăm 5 ani. Vom uh, primi semnale timpurii în privința posibilelor amenințări care planează asupra anumitor zone protejate, în special zone terestre. Informațiile vor fi din ce în ce mai clare și sperăm ca și implementarea să fie consolidată de acum încolo. Carl, în legătură cu eficiența folosirii resurselor, cum facem această schimbare, această trecere la o folosire mai eficientă și cum putem uh, lega acest lucru de, sistem, de serviciile legate de ecosistem. Lucrăm uh, foarte mult la evoluările economice la latura economică a acestui, uh, acestei chestiuni. E vorba de un, avem aici un studiu foarte interesant care arată cât de multe beneficii aduc ecosistemele sănătoase, uh, acordând atenție necesară contextului um, local. Reperele noastre reprezintă o primă încercare de a analiza serviciile de ecosistem care sunt compromise între habitate, în mai multe habitate. Și am încercat să facem o împărțire pe state acolo. Încercăm să stabilim care sunt uh, ecosistemele care necesită intervenție din partea noastră. După cum am spus mai devreme, încercăm să uh, includem uh, analize în raportele noastre, uh, analiza ciclului de viață care să țină cont și de apă și de sol, uh, pentru a stabili resursele uh, de ecosistem care sunt necesare pentru a restabili un echilibru. Trebuie să nu uităm taxele, impozitele, tiparele de consum, modelele de consum, și trebuie să analizăm și uh, situația din alte zone ale lumii în care prețul nu este întotdeauna factorul determinant în schimbarea uh, modelelor de consum. Durabilitatea rezervei de apă, rezervei de apă este unul dintre uh, obiectivele pe care trebuie să le atingem. Sunt multe idei bune pe care le putem adopta. Deci trebuie să vedem cum putem uh, face să convergă resursele și serviciile. În ceea ce privește protejarea spațiului maritim, am avut o ședință foarte interesantă astăzi dimineață în care am abordat tocmai această problemă. Și există Și există, bineînțeles, diferite regiuni de coastă. Uh, de asemenea, nu trebuie să uităm și regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene, cele mai îndepărtate. Toate aceste aspecte trebuie analizate în acest context al țărilor dezvoltate și, într-adevăr, ne putem pune întrebarea cum putem monitoriza, cum putem uh, supraveghea aceste zone maritime protejate. Pentru că dacă ne uităm la eșecuri, constatăm un lucru și anume că nu știam, am avut eșecuri, eșecuri la un moment dat pentru că nu am avut suficiente cunoștințe la îndemână. Acum ajung la Life Plus, uh, subiect care a fost abordat. Trebuie să fim atenți, într-adevăr, la echilibrul care trebuie să existe între resurse, eficiență și economia de tip ecologic. Este evident acest lucru. Apoi, în ceea ce privește indicatorii, e adevărat că avem o poziție mai bună decât cea de în anul trecut în momentul în care domnul comisar Dimas, la momentul respectiv, a prevăzut faptul că poate nu vom fi capabili să ne îndeplinim obiectivele. Și am plecat de la ideea că nu aveam suficient indicatori la dispoziție. De aceea pot să revin la acest subiect și pot să vă spun că am accelerat demersurile noastre tocmai pentru a încerca să obținem un set final de indicatori de bază care, bineînțeles, pot fi îmbunătățiți în timp, dar deocamdată e deja o bază foarte bună. Acum, în ceea ce privește educația, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Există multe lucruri pe care le putem face cu siguranță la nivel european, lucruri care vor îmbunătăți procesul educațional în statele membre. Și spun acest lucru în mod sincer, pentru că sunt convinsă că putem să îmbunătățim lucrurile în Uniunea Europeană vis-a-vis -vis de restul lumii. Și e adevărat că e nevoie de astfel de programe de educație la nivel național. În agenția mea știu, spre exemplu, că e nevoie de argumente puternice, suficiente, care să explice care este amprenta europeană de tip ecologic. Și este absolut evident că acest lucru se poate face la nivel regional, că e un lucru din care putem învăța, putem colecta date și le putem compila la nivel global. Deci trebuie să vorbim într-adevăr despre faptul că resursele sunt limitate, sunt rare și trebuie să explicăm cât de mult ne bizuim pe aceste resurse pentru a ne dezvolta. Și poate că un bun punct de plecare ar fi să facem acest lucru nu numai în cadrul agenției noastre, ci și în cadrul panelului internațional pe această temă. Să analizăm situația peste tot pe planeta noastră. Și știm că există anumite insule care sunt absolut dependente de minerit și de minereuri. Și uh, de ce acest lucru se întâmplă? Se întâmplă pentru că nu reciclăm suficient uh, deșeurile noastre. Și e adevărat că aici există o problemă de eficiență a modului în care utilizăm minereurile de care dispunem. Apoi, cred că există o problemă între materiile prime și modul în care noi explicăm cum acestea pot fi utilizate în mod eficient. Apoi trebuie să implementăm măsurile pe care le avem la dispoziție. Spre exemplu, în ceea ce privește ambalajele. Dacă reușim să facem acest lucru, dacă putem recicla ambalajele, dacă putem uh, gestiona mai bine deșeurile în această direcție, cu siguranță vom îmbunătăți eficiența. Și există mai multe uh, Există mai multe modalități de a aborda Desert Tech, dar eu cred că aici trebuie să fim foarte clari. Orice studiu de impact pe care îl vom face pe viitor va trebui să includă și un capitol în care explicăm unde se află resursele, unde, cum anume a fost uh, desfășurată inovarea, care sunt uh, problemele și, într-adevăr, ar fi bine să putem analiza acest lucru în lunile ce vor urma și vom lansa un program pe această temă. Noi facem, uh, dacă facem un studiu de impact, atunci avem cunoștințe suficiente asupra anumitor resurse și atunci putem să acționăm. Apoi, de asemenea, implementarea, uh, așa cum s-a spus mai devreme, este întotdeauna pe agenda noastră. Trebuie prioritizate anumite domenii în care ne putem uh, Um, axa pe implementare, în cazul în care aceasta ar fi insuficientă. E vorba de eficiență. Ar trebui să vedem care sunt diferitele capitole în care putem înregistra progrese și plecând de la acest panel ne dorim să obținem o eficiență a resurselor pe viitor și poate că acest lucru ne va ajuta să avem politici mai coerente. Apoi, în ceea ce privește serviciile ecosistemice, în sensul lor larg. Da, știți foarte bine care sunt lucrurile pe care le-am spus deja până în prezent. În orice caz, doresc să subliniez un lucru, și anume că dacă ești mult prea atent, prea concentrat pe o anumită direcție, poți să pierzi din vedere alte domenii în care uh, e nevoie de intervenție. De aceea, uh, Este adevărat că solul are o importanță deosebită în ceea ce privește stocarea carbonului și directiva solurilor este un absolut uh, necesară. Apoi, uh, ținta pe care am fi vrut să o atingem și anume de o reducere cu 30% a emisiilor de CO2, da, e o țintă de natură politică și am discutat cu colegii noștri din, uh, de la comisie și ne dorim să nu fim prea politici în acest sens. Există foarte multe măsuri care pot fi luate atât la nivel național, atât la nivel european, pentru a, a obține rezultate și mai ambițioase. Dar există la un moment dat un punct când trebuie să pui capăt discuțiilor tehnice și când trebuie să iei decizia în mod concret. Pentru că dacă mă uit ce s-a întâmplat peste tot în lume în ceea ce privește uh, materiile prime, energie, inovare și așa mai departe, eu mi-am pus întotdeauna uh, întrebarea următoare. Oare dacă nu cumva fixăm uh, limita prea sus, nu cumva riscăm din stat să nu o putem atinge? Deci e adevărat că Aici e o problemă sistemică, însă nu ar trebui să ne fie teamă să ne lansăm noi provocări și să le analizăm din mai multe unghiuri, din mai multe puncte de vedere. Pentru că aici nu e vorba doar de emisii de CO2 și de efect, gaze cu efect de seră, ci e vorba și de uh, decizii care au implicații asupra solului, asupra apei și așa mai departe. Și deci aceste emisii de CO2, emis, de gaze cu efect de seră, indiferent care va fi ținta pe care ne vom fixa, acestea vor avea pe viitor implicații, consecințe largi asupra mediului în general. Și noi încercăm să facem acest lucru, să facem un astfel de raport, în așa fel încât să vedem care va fi situația peste tot în lume. Și adevărat, aveți dreptate. Uh, veți avea, veți avea cam peste patru luni de zile acest document la dispoziție. Vă mulțumesc! Jacqueline McLeod, vielen herzlichen Dank! Vă mulțumim uh, mult, Jacqueline McLeod, pentru această dezbatere, pentru această discuție, uh, s-a văzut foarte clar că întreaga comisie Envi și uh, membrii prezenți contează foarte mult pe colaborarea cu dumneavoastră. Am văzut cât de serios ați muncit și la Copenhaga pentru a uh, compila toate aceste date foarte variate pentru a reuși să ne facem o imagine asupra problemei și asupra potențialelor soluții. Am vorbit despre trei uh, grupe majore de măsuri, uh, schimbările climatice, biodiversitatea, un alt subiect principal, și eficiența în utilizarea resurselor în toate, sub toate aspectele sale. Avem directiva WEEE de asemenea, re, e vorba de reciclarea uh, deșeurilor electrice. Astăzi am votat un raport despre deșeurile biologice, prin care vrem ca legiuitorii să devină activi, nu doar să vorbească, ci din potrivă să și uh, acționeze. Și cred că Parlamentul a fost foarte activ și Comisia noastră a avut o, uh, o implicare productivă pentru uh, a îmbunătăți eficiența utilizării resurselor. Mă bucur că vom avea o comunicare din partea Comisiei. Studiile dumneavoastră sunt un uh, fundament pe baza căruia putem să ne desfășurăm activitatea. Vă mulțumim încă o dată și ne bucurăm să vă vedem și cu ocazia viitoare. Mulțumesc! Ce scuze am uitat? Aș dori să, să reamintesc ceva avem uh, colegi aici care doresc să ni se adreseze, puteți să faceți acest lucru. Puteți să ridicați mâna dacă uh, vedeți. Iohannes, care a ridicat mâna, este aici și este persoana uh, de contact. Noi încercăm întotdeauna să-i susținem pe raportori, putem să furnizăm datele necesare uh, și dacă aveți senzația că nu colaborăm foarte bine, trebuie pur și simplu să ne spuneți foarte sincer și atunci vom încerca să îmbunătățim lucrurile. Să știți că avem, am avut contact până acum cu destul de mulți colegi la telefon și vreau să fac această invitație și tuturor celorlalți. Încă o dată mulțumim lui Iohannes și tuturor eh, celorlalți. Pe unii îi știm, și dumneavoastră ne încurajați să luăm legătura cu ei ori de câte ori e nevoie. Mulțumesc încă o dată. Mâine dimineață ne vedem la ora 9 pentru reuniunea coordonatorilor, 10 ora 10 cu reuniunea comisiei. Mulțumesc, mulțumesc. am încheiat reuniunea din această după amiază.